Colleagues, if we can start, I'll start. Stimați colegi, haideți să începem. Începem cu uh, rezultatele ședinței coordonatorilor. Mai întâi de toate s-a adoptat ordinea de zi, în al doilea rând am uh, updatat lista neagră a operatorilor aerieni. Coordonatorii au luat notă de informațiile care ne-au fost prezentate de reprezentantul Comisiei. În absența unor uh, obiecții, în decursul a 5 zile, președintele se va adresa în scris comisarului Calas. Mai apoi am discutat propunerea cu privire la lichide și geluri. În cadrul procedurii uh, de comitologie am luat uh, notă de informațiile oferite de către comisie Domnul Calas ne-a oferit uh, informații cu privire la uh, întâlnirea din 29 octombrie. Am luat decizia ca președintele să, creeze o, să, să formuleze o moțiune de respingere în numele comisiei pentru ca astfel documentul să ajungă din nou în discuție în cadrul comisiei noastre. În ceea ce privește nominalizarea uh, sau numirea raportorilor. În ceea ce privește autoturismele, autovehiculele care sunt folosite în, în transportul de mărfuri, am rugat-o pe doamna Țicău să se ocupe și de această temă, deoarece oricum se, se ocupă de problema tahografelor. În ceea ce privește avizele, am luat uh, decizia de a nu face absolut nimic în majoritatea uh, avizelor. Uh, printre acestea se, numește, se numără raportul privind o, Ucraina, raportul privind uh, comunicarea Comisiei pe Single Market Act 2, Același lucru le-am decis și pentru avizul privind uh, substanțele radioactive. În ceea ce privește calitatea uh, combustibililor fosili, am decis să numim un uh, raportor pentru aviz și raportorul se va, va fi un coleg din rândul GUE. Pentru toate celelalte am decis să nu, nu facem nimic, inclusiv pentru transportul uh, de mărfuri uh, pe cale feroviară, aeriană, etc. De asemenea, în ceea ce privește în ceea ce privește raportul sau avizul privind uh, care se referă la copii și tratamentul oferit copiilor, nici aici nu facem nimic și nu facem nimic nici în ceea ce privește ETF. Comunicarea privind CARS 20, această temă a fost uh, amânată până în decembrie 3, când vom afla clar dacă ITRE se va ocupa de, de această temă de asemenea. Nu facem nimic în ceea ce privește Smart Cities, nu facem nimic în ceea ce privește uh, politica de creștere, nu facem nimic în ceea ce privește raportul anual uh, pe tema raportului de, uh, fondului de coeziune, în ceea ce privește inițiativele privind uh, deșeurile maritime, am decis ca domnul Tanelli să, să se ocupe de această temă în cadrul raportului pe care îl face pe tema politicilor maritime și de transport ale Uniunii Europene. De asemenea, nu facem nimic în ceea ce privește monitorizarea Croației, etc., etc. Următorul punct era comitologia. Am luat notă de newsletterurile 25-26. La altele am avut ETS și propunerile comisarului privind uh, schimbările climatice. Am decis în acest sens ca președintele să organizeze Uh, conform prevederii 51 din uh, regulile de procedură, întruniri comune cu Comisia ENVI. De asemenea, în ceea ce privește mega camioanele, am decis să introducem o întrebare cu solicitare de uh, răspuns oral către comisie voi scrie o scrisoare domnului uh, Calas pe tema taxelor uh, rutiere percepute în Franța. În ceea ce privește bagajul la bord, vom uh, formula de asemenea o întrebare cu răspuns oral. Am amânat pe data viitoare propunerea cu privire la amendarea directivei 126 din 2006 care se referă la cardul șoferului și uh, am amânat de asemenea discuțiile cu privire la tahografe. De ce am luat această decizie? Pentru, pentru că ni s-a solicitat de către doamna Țicău. De asemenea, vom organiza o audiere anul viitor, asta am decis, Domnul Riche ne-a cerut să cerem avizul uh, serviciului juridic în ceea ce privește anumite decizii luate de către Comisia AFCO. Cam atât din partea noastră a coordonatorilor. Există întrebări? Dacă nu, putem adopta aceste decizii. Mulțumesc mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre schimbul de opinii cu coordonatorii TNT care n-au mai rămas. Știți pe mine că am avut asemenea schimburi de opinii și ieri. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Balax, pe domnul Brinkhorst, Brinkhorst pe domnul Cox, pe domnul Sechi și pe domnul Savari. Începem cu domnul Balaș. Peter, ai vreo 10 minute la dispoziție pentru prezentare. Știu că timpul e cam strâns, însă ieri am observat că întrebările sunt mult mai importante decât uh, prezentarea, așa că te rog frumos să respecti cele 10 minute pe care uh, ți le dau la dispoziție. Ai cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă voi uh, prezenta proiectul prioritar numărul 17 o conexiune centrală între est și uh, vest, între uh, Paris și Bratislava, care trece prin uh, Viena, o altă capitală a unui stat membru, și alte capitale regionale precum Munich, Stuttgart, München, Stuttgart și alte uh, orașe importante, printre care și Strasburg. Progresele până acum au fost uh, remarcabile. Am avut privilegiul de a urmări acest dosar încă de la bun început, când au fost alese primele cinci uh, proiecte prioritare, cu o scurtă întrerupere uh, în ceea ce mă privește și pot să vă spun că Conform, conform ultimelor statistici, 43% din tronson deja a pus, pus în funcțiune. Trebuie să recalculăm această cifră, pentru că pe 23 noiembrie, în urmă cu doar câteva zile, am asistat uh, alături de uh, alții la inaugurarea în Austria a conexiunii um, sankt viena o, o bucată, un tronson foarte interesant care are două tunele extinse. Este o parte din uh, tronsoanele care deja s-au deschis, uh, funcționează deja. Până acum s-au cheltuit uh, peste 680 de milioane de euro, 600 din bugetul TNT și restul din Fondul European pentru Redresare Economică. Fondul de coeziune nu a fost uh, implicat, uh, deși el a jucat un rol suplimentar important în cazul uh, Slovaciei. Unul dintre obiectivele importante a fost in, transportul intermodal, um, atât căile navigabile interne cât și aeroporturile au fost incluse pe acest tronson. Avem câteva exemple excelente, de exemplu. Aeroportul Paris-Charles de Gaulle are o conexiune uh, feroviară în Viena, um, noua gară principală care este în curs de construcție uh, va fi conectată um, de, uh, cu aeroportul și avem soluții similare și pentru orașele München și Stuttgart. Încurajăm guvernele locale să găsească soluții similare și uh, intenționăm să uh, finanțăm uh, aceste proiecte în procent de 50% încă din faza de planificare. Trebuie să um, subliniez că Franța și Austria au dat dovadă de foarte multă consecvență în um, elaborarea acestor tronsoane. Am uh, întâmpinat uh, câteva dificultăți în Germania, în special uh, pentru tronsoanele transfrontaliere între, către Franța și Austria și în Slovacia conexiunile planificate sunt acum în curs de reevaluare. În raportul meu veți găsi o listă activităților derulate de la jumătatea anului trecut Eu uh, mereu uh, recitesc rapoartele anterioare când vin uh, la comisia dumneavoastră și țin să vă spun că în rapoartele anterioare am subliniat pași importanți de urmat în perioada următoare. Trebuie să vă spun că măsurile au fost deja luate. Stuttgartul a reprezentat o chestiune care ne-a um, interesat foarte mult. A avut loc un referendum și proiectul 21 uh, din Stuttgart uh, mi se va putea da curs acestui proiect. Lucrările s-au reluat Având în vedere că tronsonul Stuttgart-Ulm este um, foarte important, uh, este un tronson foarte complicat și foarte scump din uh, linia uh, care merge până la Batislava. pentru că proiectul este atât de complicat, data finalizării a fost amânată până la sfârșitul anului 2020. O altă dorință a noastră a fost uh, deschiderea liniei uh, München-Augsburg, care a avut loc în decembrie anul trecut, odată cu trecerea la uh, programul de iarnă. În al treilea rând s-a inaugurat linia de TGV către Marsilia. Frankfurt-Marsilia, eu m-am bucurat să mă aflu în primul tren care a circulat pe această linie și, în final, s-au început lucrările la uh, gara uh, din Viena. Um, se face conexiunea cu uh, aeroportul și cu alte orașe. Lucrările au început în aprilie 2012. Am vorbit despre conexiunea cu Salzburg, După ultima vizită pe care am făcut-o la Bratislava, pot să vă spun că s-au înregistrat progrese, s-a schimbat puțin ideea inițială a tunelului uh, Dunării. Acum se lucrează puțin la o altă variantă. Și um, în aeroportul din Viena va exista o conexiune estică dar pentru aceasta este nevoie de un acord între cele trei uh, state vecine, Austria, Slovacia și Ungaria. Și acest proiect a fost încurajat de Comisie. În ceea ce privește proiectele viitoare, După părerea mea, uh, abordarea TNT reprezintă o inițiativă foarte sănătoasă pentru concurența la nivel european, pentru competitivitatea noastră am uh, ales uh, transporturile intermodale și ne conectăm la alte axe internaționale. Toate statele membre uh, au o parte a responsabilității, trebuie să lucreze um, alături de vecinii lor pentru construcția acestor culoare și așteptăm cu interes să vedem ce se va permite în cadrul financiar multianual în privința finanțării, ce uh, va încuraja Comisia statele membre să, să facă prin fondurile pe care le va pune la dispoziție? Se vor face câteva modificări uh, în facilitatea conectarea Europei, cel puțin Comisia propune câteva modificări. Se vor uh, face încă două proiecte suplimentare, noul uh, colidor uh, Strasburg-Dunăre, de la Strasburg până la uh, Sulina, ca și proiectul 17 Stuttgart-München și un al doilea proiect uh, Frankfurt-Nürnberg-Regensburg, și acesta se va uni cu sectorul Dunărea, care este acum proiectul uh, prioritar numărul 18. tronsoanul mai scurt al proiectului prioritar 17, partea de vest, uh, care merge până la Strasburg, va uh, face parte din coridorul Lisabona-Strasburg. Cele două tronsoane se vor întâlni aproape de uh, sediul Parlamentului European de la Strasburg și se va deschide drumul către două direcții europene principalele uh, coridoare ale rețelei vor fi intermodale. Cu proiectul 14 am încercat să dăm un exemplu. Anul trecut, la zilele TNT, am uh, prezentat în cadrul atelierilor organizate cele mai bune uh, conexiuni între aeroport și gară. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Balaș. Domnul Groș Ertug, domnul Kramer, domnul Wills și doamna Lichtenberger vor lua cuvântul și doamna Meissner. Matthew, ai cuvântul uh, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, coordonator pentru uh, raport. Acest tronson este unul foarte, foarte interesant. Dați-mi voie să pun trei întrebări. 1. Chiar dacă nu sunt german, am auzit una alta despre Stuttgart. Ați mi voie să vă întreb care sunt sfaturile pe care ni le oferiți nouă pentru ca pe viitor să gestionăm mai bine, dacă nu chiar să evităm astfel de probleme precum cele apărute în Stuttgart. 2. Acest, acest ronson trece prin mai multe state membre. Știți prea bine că avem acum sau discutăm acum un nou instrument de finanțare, dar acest instrument de finanțare depinde de Consiliu. Eu cred că majoritatea consideră că proiectul este bun, dar, iată, statele membre trebuie să fie, sau decidenții din statele membre trebuie să fie în continuare convinși. Tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă nu considerați că tocmai acest proiect al dumneavoastră ar putea, n-ar putea fi folosit pentru a sprijini demersurile Parlamentului European în ceea ce privește instrumentele de finanțare pe viitor. Uh, în al treilea rând, considerați că obligațiunile pe proiect sunt uh, instrumente suficiente sau considerați că trebuie să găsim și alte instrumente care să garanteze pe termen lung finanțarea unor asemenea proiecte? Mulțumesc! Thank you. Mr. Ertug, two minutes, please. Mulțumesc, domnule Ertug, două minute. Vă mulțumesc, domnule Balaci, Și anul trecut ne-ați prezentat într-o manieră impresionantă evoluțiile Și dați-mi voie să vă spun următoarele, domnule Balaș. Știți prea bine că discutăm uh, tenteurile acum și știți că am introdus aceste PP-uri în diferite coridoare. Acum trebuie să ne asigurăm că cele făcute până în momentul de față vor putea fi integrate în noile coridoare. Și dați-mi voie, tocmai de la această, pornind de la această situație, să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Cum credeți că am putea, într-adevăr, uh, avansa pe parcursul negocierilor noastre cu uh, celelalte institu- instituții? Mulțumesc. Doamna Meissner, două minute. Vă mulțumesc. Am două întrebări. În ceea ce privește Slovacia, spuneați că se reevaluează. Ce înseamnă lucrul acesta? Că proiectul este nesigur sau, din potrivă, e sigur că proiectul se va fructifica? Răspunsul la această întrebare este foarte, foarte important, pentru că, iată, pe termen lung trebuie să ne asigurăm că astfel de blocaje nu mai apar. În al doilea rând, Ați prezentat o mulțime de secțiuni care trebuie să, la care trebuie să se înceapă lucrările după anul 2013, chiar 2015. Știți prea bine care sunt discuțiile acum cu privire la cadrul financiar multianual, știți prea bine ce se dezbate cu privire la facilitatea de conectare a Europei. Prin urmare, vreau să vă întreb, întreb dacă sunteți de părere că aceste proiecte nu vor putea fi uh, puse sau, da, nu vor putea fi puse puse în aplicare în cazul în care fondurile se dovedesc a fi insuficiente în urma discuțiilor bugetare. Domnul Kramer, vreau să vă mulțumesc la rândul meu pentru acest, uh, această prezentare. În ceea ce privește Stuttgart, totul s-a decis, da, din păcate banii nu sunt suficienți. Pentru mine importantă este noua, uh, noul tronson uh, Stuttgart-Ulm, care este acum în reconstrucție. Știm că 70% dintre călători uh, coboară sau urcă la Stuttgart, doar 30% urmează să călătorească până la Ulm. Prin urmare, această porțiunea acest ronson până la Ulm este important doar pentru transportul de marfă. Iar uh, această, acest tronson trebuie să fie uh, reconstruit în întregime. Costurile se ridică undeva la vreo 3 uh, miliarde de euro și vreau să vă întreb de ce se investesc atât de mulți bani uh, într-un proiect care nu aduce niciun fel de avantaj sau aduce avantaje doar transportului uh, de mărfuri. Deci, considerați că acest, acest tronsor Tronson este într-adevăr identic, ați evaluat absolut toate alternativele care ar putea exista? Iată întrebarea la care mi-aș dori neapărat un răspuns. Doamna Vils, două minute. Da, și eu uh, sunt interesat de răspunsul la întrebarea adresată de domnul Kramer. Însă mai este o temă care mă interesează foarte mult, și anume, se spune că lucrările de la gara din uh, Stuttgart ar trebui să fie finanțate din bugetul TNT. S-a tot spus că pentru gara din Stuttgart nu se vor folosi fonduri europene, dar iată că apar noi informații. Vreau să vă întreb în ce măsură aceste informații sunt valabile sau nu. Doamna Lichtenberger, două minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Înțeleg și eu avantajele extinderilor din uh, Uh, zona Vienei. Am experimentat și eu confortul sporit pe, acea, pe acele tronsoane. Din păcate, transportul de, de mărfuri nu se intensifică în respectiva uh, zonă, chit că și acesta ar fi fost un am, obiectiv al nostru. În ceea ce privește tronsonul uh, Franța-Germania, uh, am tot auzit care sunt problemele legate de interoperabilitate în transportul de călători. Care sunt informațiile pe care le aveți dumneavoastră pe această temă? În al doilea rând, eu îmi uh, doream ca multe dintre uh, tronsoanele rutiere periculoase să fie incluse, să, să primească o alternativă feroviară. Iată, există mai multe uh, propuneri în acest uh, sens. Uh, spre exemplu, se dorește aducerea pe șine a transportului dintre Mühldorf și Mühlhausen, dar uh, se dorește doar pentru că mi se pare că Germania se opune. Aveți câteva informații noi pe această temă? În al treilea rând, există informații cum că în Slovacia nu s-au ales cele mai ieftin de transformat uh, tra- tronsoane. Și vreau să vă întreb de ce. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? În ceea ce privește Bratislava, uh, construirea unei noi gări uh, lângă aeroportul din Bratislava se pare că nu este necesar, necesară. Însă există alte secțiuni uh, care au fost uh, promovate, chit că costurile erau mult, mult prea mari. De ce? Domnule Balaci, doriți să ne răspundeți la aceste întrebări? Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Ce am învățat din cele întâmplate la Stuttgart? Ce a învățat Comisia? Această problematică a fost una de natură politică. Mai întâi, uh, uh, problematica era una la nivel local, mai apoi ea s-a propagat până ce a ajuns chiar la nivel uh, european. E bine, pentru mine rezultatul acestei uh, dezbateri este următorul. Am înțeles că o, un sprijin politic nu uh, este garantat pe veci. Inițial, proiectul a fost sprijinit. Nu, a, nu au existat mari opoziții. Ba, bine, verzii s-au opus. Am discutat cu domnul uh, Kramer în, în contradictoriu pe această temă cu șapte ani în urmă. Însă, până la urmă, s-a decis că landul și respectiv orașul vor trebui să ia decizia finală. Și noi am așteptat să vedem ce se întâmplă la nivel național. Între timp, situația s-a schimbat. atitudinea populației, atitudinea guvernului s-a schimbat. Astfel de proiecte de mare amploare, bineînțeles că trebuie să fie tratate de guverne multiple, diferite. Uh, în, uh, în uh, Germania din 2005 încoace tratez cu tot felul de guverne, fie ele naționale, fie uh, ele locale. Deci, iată, trebuie să ne adaptăm noilor realități politice permanent. Între, sau cu timpul, proiectul a devenit din ce în ce mai scump de asemenea. Știm prea bine, asta se întâmplă adeseori în fața de planificare, totul sau proiectul nu costă prea mult, dar pe măsură ce lucrurile avansează, costurile cresc treptat. Însă, în Germania s-a atins un fel de cotă tolerabilă. Această cotă a fost uh, depășită, populația a început să se opună și, de asemenea, uh, ca urmare, uh, guvernul a început să se opună acestui proiect. Deci, care a fost uh, învățământul pe care l-am tras eu uh, din această situație? Am învățat că fiecare nou guvern, fiecare noi, nouă autoritate trebuie să fie convinsă și convinsă uh, în timp sau munca de convingere trebuie să continue permanent. Avem în acest sens organismul Magistrale pentru Europa și acest organism uh, organize, organizează permanent uh, întâlniri, întâlniri cu opinia publică, uh, prin care încercăm să convingem permanent de necesitatea unor proiecte. Cum putem îmbunătăți sau cum putem convinge statele membre? Există mai multe căi. S-a tot vorbit despre despre tronsoanele de graniță și colaborarea dintre Franța și Germania. Eu am tot călătorit pe tronsoanele acestea transfrontaliere și uh, la prima vedere aceste rute sunt uh, foarte atrăgătoare pentru călători și se pare că funcționează. Domnul Vink poate vorbi despre premizele interoperabilității, probabil că a făcut-o deja ieri, însă în esență, există o serie de exemple de bune relații între state vecine. Spre exemplu, statele vecine ar putea stabili un calendar de punere în aplicare a unor uh, uh, proiecte. În momentul în care respectivele tronsoane sunt într-adevăr uh, atrăgătoare pentru operatorii economici, sunt absolut convins că statele uh, uh, implicate vor, de, vor fi mai stimulate să se, uh, să se unească. Și mai avem apoi triunghiul chimic din sudul uh, Germaniei. Și care este interesul industriei chimice din Germania? Să-și exporte produsele. Și pentru a face lucrul acesta, uh, industria chimică are nevoie de trenuri. Transportul feroviar este cel mai potrivit în acest context. Vorbim despre substanțe chimice uh, periculoase, de asemenea despre încărcături foarte, foarte mari. Iată, toate aceste argumente sunt argumente în favoarea continuării proiectelor uh, noastre. Mă întrebați dacă finanțarea mi se pare suficientă. Da, Comisia propunea o anumită sumă la început, o anumită sumă care era pe placul meu. Dacă e să țin cont de, de asemenea de politica de coeziune care ar fi putut fi folosită pentru uh, proiectele noastre de transport. Dar acum avem de-a face cu scăderi și toate scăderile sunt uh, periculoase pentru proiectele noastre. Și la toate acestea se mai adaugă un aspect foarte important care fusese pus uh, în uh, discuție de doamna Meissner, care ar fi uh, valoarea adăugată în contextul facilității Connecting Europe. Eu, pe activității mele, m-am tot ocupat de politica de coeziune sau am învățat să înțeleg această politică de coeziune în toată complexitatea sa. Am urmărit uh, lanțul proiectelor Știți prea bine că mai întâi de toate autoritățile locale vin cu proiecte mici care odată ce ne, ne sunt prezentate ne ajută să ne facem o imagine mai mare, mai amplă a proiectelor care pot fi într-adevăr demarate într-o uh, zonă. Și această imagine de ansamblu este foarte, foarte importantă. Dar în ceea ce privește plus valoarea la nivel european, pe care ne-o dorim cu toții, uh, aceasta poate fi garantată mai degrabă cu fondurile și procedurile prevăzute de către Comisia Europeană în propunerea sa cu privire la CEF. Deci, procedura ar trebui să înceapă de la firul ierbii, pentru ca mai apoi micile proiecte să se dezvolte, să se transforme într-un fel de puzzle gigant care să fie de fapt o rețea europeană funcțională în adevăratul sens al cuvântului. Și Comisia până acum a purtat o serie de discuții tocmai în acest sens cu statele membre. Comisia a încercat să convingă statele membre care sunt avantajele acestor rețele. Dar aceste rețele pot fi, și asta trebuie să înțeleagă statele membre, mai bine planificate de, la, de sus în jos. Chit că uh, munca propriu-zisă începe de jos în sus. În ceea ce privește coridoarele, acestea și noua lor imagine este, sunt garante ale competitivității europene. Dacă vom reuși într-adevăr să fim competitivi în interiorul Europei, atunci capacitățile noastre la nivel mondial vor fi garantate. S-au purtat discuții cu o serie de actori implicați și rezultatul discuțiilor purtate a fost tocmai arhitectura actuală a facilității Connecting Europe. Întrebați despre Slovacia. Slovacia visa să construiască un uh, tunel uh, care să treacă pe sub un fluviu. La asta au visat, până la urmă s-au trezit la realitate și au dat seama că proiectul este unul foarte, foarte scump și după ce s-au tot pelindat noi și noi partide la guvernare, acest, acest vis inițial a fost modificat. La începutul lunii septembrie am a fost la Bratislava, am vorbit acolo cu noul ministru al transporturilor. Uh, Domnia sa fusese inițial ministru de finanțe, prin urmare cunoaște foarte bine aspectele financiare și noul ministru de transporturi slovac a fost foarte foarte deschis discuțiilor cu mine. După vizita mea la Bratislava, am aflat că guvernul slovac a renunțat deja la acest vis inițial uh, și concepe acum noi planuri i-am încurajat pentru că aceasta este calea de urmat. Bratislava are un uh, aeroport mai mic, Viena are un aeroport mai mare, distanța între cele două orașe nu e chiar atât de mare, prin urmare s-ar putea crea un caracter complementar aici între Bratislava și Viena, pentru că de ce avem nevoie în fond și la urma urmei de o legătură foarte rapidă, iar această legătură ar putea fi creată Și în uh, asemenea <laughs> contexte ne, ne amintim prea bine că în timpul Imperiului Habsburgic uh, cele două capitale, Bratislava și Viena, erau unite de o cale de, de un tramvai. De ce? Iată, pe vremea aceea funcționa, de ce n-ar funcționa și acum? Domnule Kramer, v-am notat întrebarea. Întrebarea dumneavoastră mi se pare foarte importantă și vă asigur că uh, voi cerceta problematica. Din punctul meu de vedere, toată această secțiune nu poate fi lăsată la o parte, cea între Stuttgart și Ulm. Consider că această secțiune ar trebui să fie mai uh, rapidă. Cunosc prea bine care, sunt situa- care este situația geografică în, în zonă, dar uh, voi reveni asupra răspunsului la această întrebare, dacă îmi permiteți. Acum, în ceea ce privește finanțarea gării construcțiilor de la gara din Stuttgart, din câte știu eu, noi nu finanțăm construcția gării în sine, ci noi finanțăm noi tronsoane, noi uh, tronsoane de cale ferată. Din punctul meu de vedere, de construcția gării trebuie să se ocupe fie uh, orașul, fie compania feroviară germană. Dar vă voi transmite un răspuns în scris pe, la această întrebare pentru că, din câte mi-am dat seama, mi-am epuizat timpul. Thank you very much. Yes. Uh... Mulțumim foarte mult. Înainte de a-i da cuvântul lui uh, Brincos, vreau să le spun pun uh, uh, venit celor 14 studenți de la Ecole Nationale pentru uh, administrarea apelor mărilor, apelor marine. Astăzi sunt însoțiți uh, de profesorul lor. Uh, vă urăm bun venit la comisia noastră în calitate de administrator marin. Domnul Brinkhorst, cred că urmează veți vorbi uh, despre proiectul 6, trie. Lyon, Triest, uh, Copăr, Ljubljana, Beijing sau nu, poate Beijingul nu e de această dată pe listă. O scurtă prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Ca de fiecare dată, mă bucur mult să vin la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta evenimentele anului trecut. Uh, Ați primit uh, cu toții raportul anual pe care vi l-am transmis. Voi face câteva observații de natură practică și politică. În primul rând, în ciuda climatului politic foarte dificil uh, din uh, Europa, s-au făcut câteva progrese în sensul integrării uh, Uh, în special în ceea ce privește linia um, care leagă estul Europei de vest. Câteva chestiuni despre cele trei puncte principale. În primul rând, uh, secțiunea transfrontalieră uh, Lyon-Turin, Franța-Italia, apoi Trieste-Divacea între Italia și Slovenia și ultimele evoluții privind Ungaria și Slovenia destul de recente care arată că există voință politică în cele patru uh, state prin care trece linia sudică. În primul rând, uh, au apărut uh, schimbări în pe, trion, pe tronsonul Lyon-Turin. După sosirea domnului uh, Menti, noul uh, prim-ministru și-a exprimat uh, dorința politică de a merge înainte și acest acord care reprezintă acum baza pe care um, continuă implementarea proiectului, În primul rând, s-a schimbat uh, distribuirea costurilor ca urmare a noului acord. sau uh, s-a schimbat puțin uh, așezarea liniei feroviare. Și săptămâna viitoare, după summit, um, va avea o discuție între domnul Monti și domnul Oland pentru prima dată, Uniunea Europeană va fi implicată în Consiliul de Administrație al acestui proiect. Aceasta reprezintă o noutate și cu siguranță vor urma și alte asemenea vești în anii următori. Se uh, pregătește tunelul la Magdalena, care a fost uh, întârziat foarte mult, dar el este aproape gata și uh, în viitorul apropiat se, va, se vor începe um, excavările, excavațiile și pentru noul tunel italian. Vor începe lucrările înainte de sfârșitul acestui an. În ceea ce privește Franța, următoarele lucrări care se vor purta uh, vor fi la tunelul AX Saint-Martin-la-Port. În ceea ce privește linia istorică între Lyon și Turin, uh, trebuie să vă spun că și Torino s-au făcut uh, multe schimbări. Dorim să modernizăm instalațiile electrice și să uh, construim tunele de profil mai mare. Din motive tehnice și administrative a fost întârziată redeschiderea acestui tunel istoric. Însă, acum uh, mă bucur să vă anunț că pe acest tunel se circulă în două sensuri. În sfârșit. Pentru moment se circulă la viteză, cu viteză redusă, dar uh, am reușit uh, să redeschidem această linie istorică, după cum am spus, cu un profil mai amplu. Acest uh, culoar permite și transportul intermodal. Această linie funcționează de la 1 iunie și se, pot, se poate circula între Lyon și Torino um, cu remorci și semiremorci. remorci leșunelul este funcțional. Periodic se întrunesc grupuri la nivel înalt pentru a analiza ultimele evoluții. Câteva cuvinte despre uh, linia care leagă Italia de Slovenia. În primul rând, cooperarea între aceste două state nu a fost întotdeauna foarte bună, din motive istoric, istorice pe care le cunoașteți cei care trăiți în acele regiuni. E foarte important că am uh, creat uh, grupuri europene de interese economice. Acum, în Trieste, va exista un uh, grup italo-sloven cu o conducere mixtă această structură va începe să funcționeze de la început decembrie, începutul lui decembrie, de la 1 decembrie și vor derula deja câteva proiecte preliminare. Această organizație va fi uh, gestionată în comun, după cum v-am spus, și sper uh, că experiența franceză ne va fi de folos. Uh, am avut, a existat o cooperare destul de bună um, din partea slovenilor. Însă, conform experienței uh, noastre, uh, nu putem să lăsăm totul pe mâinile companiilor care gestionează căile feroviare. Trebuie să existe și o implicare politică. Anul trecut mi-am stabilit obiectivul de a convinge ambele state să um, înființeze structuri de cooperare la nivel politic. Am uh, discutat la Ljubljana cu secretarii de stat uh, competenți care au răspuns foarte uh, pozitiv și sper că în curând vom putea înființa și în Italia o structură uh, similară pentru ca între aceste două state să poată exista cooperare și la nivel politic. La nivel politic. Nu va fi uh, ușor dacă uh, nu uh, unei cooperări politice. După cum am spus, cele două proiecte pe care le-am menționat sunt aproape de finalizare. Am făcut progrese mari. Eu aș fi uh, vrut ca aceste progrese să se petreacă mai repede. Din păcate, nu s-a putut. În uh, Europa, în general, climatul politic este negativ, ceea ce nu ajută situația și starea jalnică a finanțelor publice este de asemenea un uh, punct negativ. Eu am fost coordonator bugetar pentru bugetul pe 97, știți foarte bine uh, cât de dificilă este acum coordonarea bugetară în aceste condiții de criză. Însă, pe 3 decembrie, domnul Olan și domnul Monti vor da uh, undă verde proiectului franco-italian și aceasta uh, va arăta cât de important uh, este faptul că Uniunea Europeană joacă un rol um, activ uh, în um, pregătirea infrastructurilor europene. Sperăm ca în, în Uniunea Europeană să înregistrăm creștere economică, dezvoltare durabilă și de aceea Domnule președinte, sper că și anul viitor ne vom întâlni și că vom concluziona și atunci că s-au făcut progrese în ciuda circumstanțelor. Mulțumesc foarte mult, domnul Canci, apoi doamna Lichtenberger și dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să vă anunțați. Încep cu domnul Cancian, dar vreau să vă reamintesc că trebuie să îmi spuneți dacă vreți să vorbiți. Domnul Cancian, două minute. Mulțumesc, domnule Brincost, pentru munca noastră și pentru angajamentul noastră. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a sublinia trei chestiuni care mi se par utile și să vedem dacă putem obține răspunsuri de la coordonatorul pe aceste trei puncte generale. Apreciem uh, încercările făcute de facilitatea Connecting Europe de a se întâlni în decembrie. Vor fi raportori din partea noastră, domnul Ciumțachis, care vor fi la acea ședință totuși. Vreau să vă întreb astăzi, domnule Brinkost, astăzi avem uh, aprobarea coordonatorilor aprobarea rețelei eh, de transport eh, care trece de la modal la intermodal. Avem coridoare care vor fi conectate și vor include diverse moduri de transport. Deci, este vorba de o simplificare în eh, legătură cu uh, procesele de până acum și avem o, o coordonare intermodală pe de o parte și coordonarea modală pe de alta. Mă întrebam, pentru că avem cadre temporale foarte lungi pentru acest, calendare foarte lungi pentru această activitate. Mă întrebam dacă competențele dumneavoastră depind de teritorii și de bani. De ce proiectele evoluează atât de încet? În al treilea rând, dacă coridorul este blocat la un anumit punct, el nu va mai exista. Deci trebuie să fim foarte atenți, să ne asigurăm că aceste coridoare nu mai sunt blocate și uh, altfel care ar fi ideea și rostul acestui proiect. Și în al treilea rând, obligațiunile de proiect și propriile resurse. ar face lucrurile mai rapide, dacă le-am avea. Puteți să ne spuneți ceva despre aceste obligațiuni de proiect, pentru că e foarte important pentru noi. Suntem pe care să discutăm și să aprobăm cadrul financiar multianual, dar poate că ar trebui să ne gândim la finanțări care ne-ar permite mai, să folosim mai bine aceste proiecte. Domnule Artoc, Vă mulțumesc, domnule Brinkhorst. Am o întrebare legată de platforma Lyon-Torino. Știți prea bine că în legislația actuală cu privire la uh, rețelele transeuropene avem instrumentul coridoarelor europene. Ni se cere acum să facem propuneri cu uh, privire la aceste platforme uh, europene și aceste uh, propuneri ale noastre trebuie să fie făcute în uh, urma discuțiilor purtate cu coordonatorii. Iar cu dumneavoastră am tot discutat pe tema platformelor uh, Torino-Lyon și tocmai de la această situație îmi permit să mă întreb care sunt uh, sfaturile pe care mi le dați uh, pentru astfel de discuții viitoare. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Meissner, vreau să îl, îi urez bun venit domnului Ricardo Micali la întâlnirea noastră. Doamna Meissner, două minute. O întrebare foarte succintă. Vă mulțumesc și eu, domnule Brinkhorst. S-au spus foarte, foarte multe despre relația Franța-Italia. Dați-mi voie să vă întreb cât costă proiectele de la Copio. Dumneavoastră spuneați de asemenea că relațiile dintre Franța și Italia au fost întotdeauna dificile și pornind de la acest de la această uh, dificultate inițială, dați-mi voie să vă întreb ce se va întâmpla cu proiectul în cazul în care facilitatea Connecting Europe nu va avea suma sau nu va primi suma pe care o dorim. Mrs. Lichtenberger, two minutes. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. În ceea ce privește tot traseurile acestea, încep cu estul. Din câte aud, nu există disponibilitatea sau voința politică și nici uh, finanțarea necesară pentru a se ajunge de la, a se construi tronsonul Budapesta graniță. În ceea ce privește Franța și Italia, s-a tot uh, spus că situația de acolo este dificilă. La fel de dificilă este relația dintre Austria și, uh, și Slovenia. Dar există platforma porturilor italiene din Nord. Acum, planurile dumneavoastră oare schimbă acest, această platformă, o modifică? Ei nu-și doresc copa, ei își doresc ca uh, legătura cu, cu porturile să se facă în special pe teritoriul italian. În ceea ce privește Vicența și Brescia, cunosc foarte bine această, această, acest tronson și uh, văd și uh, data de punere în, uh, în folosință. Îmi dau seama că acest tronson este foarte, foarte important, este foarte călătorit și, prin urmare, mi se pare, mi s-ar părea mai degrabă necesară investiția în acest uh, tronson decât în alte uh, tronsoane care implică Torino. De fapt, aceste alte tronsoane mi se par mai puțin eficiente din punct de vedere economic sau chiar puțin iraționale. Oare n-ar trebui să acordăm prioritate uh, segmentului din, uh, dintre Trieste și, și celelalte state, uh, orașe din nord și, de asemenea, domnul Verano vorbește doar cu prietenii în, uh, din Italia și nu vorbește cu uh, ceilalți oameni. Prin urmare, nu ar trebui să fie folosit ca intermediar între diferitele uh, grupări. E, e pur și simplu un promotor și asta ar trebui să înțelegeți. Vă mulțumesc. Wells, Doamna Wells, două minute, vă rog. Bulgarin, viel Erfahrung mit dem Nord. Eu am experiență în special cu uh, transportul nord-sud. Și aceasta este axa cea mai importantă pentru transportul, transportul de mărfuri. Și am înțeles că pe tronsonul uh, Lyon-Torino veniturile din transportul de marfă sunt foarte, foarte mici, încă de acum. Adică acum, înainte de modernizare. Prin urmare, trag concluzia că, date fiind costurile mari, modernizarea acestui tronson nici măcar nu e o idee viabilă din punct de vedere economic. Pe de altă parte, știți prea bine că fondurile publice în Italia sunt foarte reduse. Oare, pornind de la această situație, n-ar trebui să se investească mai degrabă într-un uh, tronson mai important uh, Uh, pentru transportul vest, uh, nord-vest, pentru că acest transport este mai uh, mai amplu. În plus, mai avem și re- reacția adversă a autorităților publice și a cetățenilor, atât francezi cât și italieni. Există o mulțime de experți acolo care își prezintă cifrele, cifre în care cred că ar trebui să avem încredere. Vă sunt uh, foarte recunoscător pentru raport, dar sunt surprins la, de optimismul noastră pentru că a avut nevoie Italia de 18 ani ca să construiască a doua parte de la Belonia la Verona. Acum trebuie să financeze un tunel uh, între, din sectorul Torino-Lyon. Deci de unde sunteți așa de optimist? Asta e întrebarea mea. și de ce nu îmbunătățiți uh, ruta existentă între Torino și Milano? Uitați-vă la costurile implicate. Ar fi mult mai ieftin să îmbunătățim uh, traseul actual și ar fi mai rapid decât să uh, susțineți un proiect pe termen lung și foarte scump. Când Monti și Oland s-au, se vor întâlni în decembrie, pe 3 decembrie, și Oland o să spună nu mai am bani și Monti o să spună ca un banchier ce este, că, sigur că banchierii întotdeauna au beneficiat de astfel de proiecte, atunci ce facem? O să spună că vrea să-l construiască. Take that long. Um, I'm just wondering about the... Mă întrebam despre sectorul Italia-Slovenia și dacă nu va fi util doar pentru uh, marfă, ci și pentru pasageri Uh, obținerea unei legături transfrontaliere la Trieste e lipsită de speranță. Și vreau să știu uh, rivalitățile sunt uh, foarte mari acolo între Verona, Trieste, regiunea venețiană și mai departe. Și dacă încerci să mergi în Slovenia, sunt trei autobuze pe zi și atât. Ce vreau să întreb este, o să existe niște legături ca să uh, pot folosi, se poate folosi și pentru transportul pasagerilor și, și cum? O să poți să treci direct de la Milano la Ljubljana fără niciun fel de pauză, fără niciun fel de stop? Uh, pentru că altfel o să fie o problemă legală în zona, o problemă locală în zona Trieste, în special în ce turiștii. Mulțumesc, în fine, și eu, domnule Brincă, unul dintre lucrurile pe care mă bucur să le văd sunt legate de cău, pentru că e un port care exportă foarte mult pe eh, calea ferată în acea regiune. Deci sunt un susținător al COPA, al includerii COPA. Doriți să răspundeți la întrebările membrilor? Mulțumesc, eh, doamne președinte. Cum am spus mai devreme, e întotdeauna o plăcere să primești multe întrebări, în special uh, întrebări pe care le-ai mai auzit întrebarea generală și încep cu domnul Kramer pentru că mă uit chiar la noastră acum. Cred că după o lungă viață în politică am învățat să nu răspund la întrebări ipotetice. Dacă pe 3 decembrie nu este niciun acord, vom fi într-o situație nouă. Da, ți se pare că sunt optimist. Și cred că sunt european și, și noi sunteți european și pentru asta trebuie să fiu optimist. Și am motive să cred că domnul Land și domnul Monde nu sunt proști și acest răspuns l-am și pentru doamna Lichtenberger. Dacă două țări implicate direct după multe, multe procese de reflexie și multe dificultăți de finanțare sunt pe cale să ratifice un nou tratat și să confirme că din motive strategice și altele legătura de Uniune este importantă. Cine sunteți noastră și eu să dăm o judecată negativă? Acești oameni nu sunt nebuni. Și după discuții, doamne Lichtenberg, doamne Lichtenberg, discuțiile pe care le-am avut uh, și le apreciez foarte mult, am ajuns la concluzia că am fi semnat și evident după aceea ratificat, cred că suntem într-o situație complet nouă și ce se va întâmpla dacă toate aceste întrebări vor deveni relevante pe 4 decembrie și mă voi, fi, mă voi bucura să vin la comisia noastră pe 4 decembrie să vă spun ce se va întâmpla cu decizia luată. Domnule președinte, răspund domnului Cancian că întotdeauna ați făcut uh, comentarii foarte importante. Cred că aspectul intermodal este foarte important Feroviara Lyon-Torino e un bun exemplu. Putem promova, putem face progrese numai dacă promovăm uh, transportul intermodal. Cred că este foarte important. Apoi vin și la porturile nord-adriatice, pentru că nu există o poziție între ce se întâmplă în porturile nord-adriatice și Trieste. În fine, nu trebuie să uităm aspectul intermodal și aici, dar, cum am spus, din aspecte istorice uh, există această tendință o parte din, dacă o parte din linie e blocată, aveți dreptate, suntem blocați. Am avut o discuție interesantă în această dimineață cu unii dintre miniștrii regionali, pentru că regiunile sunt foarte importante în Italia și am vorbit Asta nu are nimic de a face cu caracterul transfrontalier, ci cu ce se întâmplă în Italia. Și uh, aparent există o dificultate la nivel național. Deci cred că înainte de a judeca și de a spune că statul națiune întotdeauna știe mai bine, ei preferă să aibă cooperare europeană. Și cred că este mesajul pe care vreau să-l transmit și Parlamentului. Putem face multe lucruri. Putem uh, ajuta și cu experiență, nu neapărat cu bani. Începește bondurile de proiect. Am avut discuții la Banca Europeană de Investiții Uh, linia Lyon-Torino nu va fi făcută cu bonduri de proiect, dar cred că pentru părțile din Slovenia și Ungaria, cred că ar fi foarte util să reexaminăm acea chestiune. Doamna Herzog, experiența mea cu platforma e foarte pozitivă. De ce? Pentru că permite comisiei și mie ca și coordonator să trec dincolo de structurile guvernamentale de ce e atât de interesantă legătura feroviară Lyon-Torino? Pentru că avem Franța Transalpină, care combină toate companiile majore logistice și de infrastructură și de producție care sunt interesate de proiectare și în Italia este Transpadana. Ei pot să-și exprime uh, vocile pe această platformă și la fel și regiunile. Și domnul Virano întotdeauna a jucat un rol foarte constructiv la aceste întâlniri. Deci, din punctul meu de vedere, linia istorică nu s-ar fi restaurat de repede dacă nu s-ar fi făcut presiuni eh, de la participanții platformei. Domnule Meissner, într-adevăr, în cazul Copa, banii nu sunt cei mai importanți. Pentru sloveni este foarte important ca o legătură directă între portul de la Adriatica și internet să existe. Aș fi preferat ca cop și Trieste să fie un port comun, dar asta nu e realist. Deocamdată nu așa stau lucrurile, dar cred că pe măsură ce se dezvoltă Trieste și apoi Cope, nu va fi inevitabil. Adriatica de Nord va fi mai armonizată. Acum mulți ani, când eram, când lucram în, în Olanda, țara mea de baștină, exista o legătură între Rotterdam și Trieste. Și era transmodal, transport transmodal, tren, navă, maritim. Asta s-a oprit din cauza ineficienței. Cred cu putere că dacă Veneția coopere, Trieste colaborează și porturile din Adriatica de Nord devin o alternativă la Genova, poate fi foarte interesant pentru creșterea traficului care merge spre Est, China și alte locuri. Pentru că cred că acolo este viitorul și doamnei Lichtenberger, cred că v-am răspuns deja, începește uh, Leon Torino, dar Budapesta. Sigur că nu sunt bani la Budapesta. Dar îl aveți pe domnul, Her- eh, domnul Holstein. O să vorbesc un minut în germană, domnule președinte. Domnul Holstein, primul președinte al Comisiei Europene, a spus odată că există realități care pot fi eh, depășite și pentru mine sunt realități care pot fi eh, rezolvate. De asta e motivul pentru care eu, după 25 de ani, încă sunt european. Dacă el nu ar fi crezut asta, nu ne-am aflat astăzi unde suntem. Deci cred că uneori e bine să fii optimist și nu negativ. Sunt realități care se pot schimba și la Budapesta. Nu sunt fericit uh, față de toate lucrurile care se întâmplă la Budapesta, dar un lucru este clar. Budapesta a fost, istoric vorbind, un, un loc foarte important pentru structuri feroviare și vor să crească acest lucru, ca și Viena. Și dacă n-au bani, asta nu înseamnă că nu pot funcționa și la următoarea mea ședință cu noastră vă voi da raportul în legătură cu Slovenia și cu Budapesta că vor încerca să coopereze. Nu e o pro- promisiune 100%, e o intenție a mea. Slovenia-Italia. Deja am indicat că nordul, hubul italian din nord e foarte important și sunt nerăbdător să colaborez cu alți coordonatori pe problema autostrăzilor mării, pentru că ar fi foarte interesant să avem o întâlnire între Cope, Trieste, Veneția și să vedem în ce măsură putem combina aceste lucruri cu linia către nord. Și în ce crește Breșia Vicența, îmi dau seama de dificultăți, dar știți că uh, un coordonator nu poate rezolva toate problemele, dar o să transmit doamne Zacea și domnule Pasăra și sunt sigur că ei sunt foarte interesați de comentariile dumneavoastră. Și în fine, am menționat, domnule Virano, cred că vedem lucrurile diferit și nu am nicio dificultate să spun asta. Ați avut numai puțin de 180 de ședințe. Deci nu spuneți că doar vorbește cu oamenii pe care îi place. Domnule președinte, încă două întrebări. Domnul Hez, deja am indicat. Doamna, îmi pare rău. O să spun același lucru. Domnul Lan și domnul Monti se vor întâlni pe 3 decembrie și dacă nu ajung la o înțelegere, atunci înseamnă că va asculta mai mult pe dumneavoastră decât pe mine. Și în fine, domnule Benden, pe chestiunea Italia-Slovenia. Vreți să știți unde poți să te dai jos unde stațiile? Păi vreți să luăm trenul împreună? Să vedem. Când mergi la Trieste cu trenul, poți să cobori la Fecea sau poți să cobori după aia la Ljubljana, Maribor și în fine la Budapesta. Da? Durează mult, 8 ore. Nu știu dacă puteți să mă suportați 8 ore în tren. Intervenție fără microfon. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu vreau să intrăm acum în ghidul căilor ferate europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Brincops. Acum, Patcops, Priority Project 1, proiectul prioritar 1 și domnul Pat Cox, cred că aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Ca și ceilalți colegi, am avut posibilitatea să vă transmit un, un raport scris de 23 de pagini, deci nu voi intra în detalii prea multe. Aș dori să rog secretariatul dumneavoastră, domnule președinte, să distribuie un scurt DVD care va fi disponibil mm, membrilor, dar dacă uh, doriți să știți ce se va întâmpla în acest tunel, cred că va fi un instrument util de comunicare. Doamne președinte, a fost un uh, an uh, destul de uh, dificil, dar continuăm să facem uh, Uh, progrese. Și Austria și Italia au uh, probleme financiare și cu toate acestea uh, cele două țări au angajat fonduri serioase pentru perioada următoare, mai ales în cazul Austriei. Ni s-a garantat mai mult de 1,5 miliarde de euro între momentul actual și 2020 și din Italia 700 de milioane de euro până în 2015 cu încă 300 de milioane suplimentare în așteptare. Cele două guverne, austriac și italian, începește tunelul Brenner și rutele sudice de acces, cooperează într-un mod excelent și amândouă au fost de acord să uh, restabilească Comisia Interguvernamentală, care n-ar trebui să existe decât până la lansarea companiei uh, dedicată tunelului Brenner și noi toți credem că există o utilitate uh, pentru această conexiune interguvernamentală și interregională pe care avem. Rezultatul este că acum toate părțile lucrează la un plan de optimizare pentru utilizarea viitoare a cofinanțării UN în, programul de, în bugetul existent și, sigur, după aceea să planificăm pentru fonduri suplimentare în viitor. Începește Tunelul tunelobrelor până acum s-au făcut 24 de kilometri de tunele, tunele de acces lateral care se menite să sape în munte pentru a permite uh, să se afecteze cât mai puțin mediul uh, când se scoate materialul din tunelul principal. De asemenea, există un tunel explorator și o parte a principalului tunel a început deja, e de 145 de metri, dar e partea cu geo, cele mai mari probleme geologice. Este un, un, uh, o, o limită între plăcile africane și europeane și progresele acolo sunt uh, pozitive și mai avem 2,4 uh, km de tunel acolo, conform contractului existent și contractul final Uh, este, urmează să fie semnată în perioada următoare. Așadar, în rezumat, da, există austeritate, există probleme legate de austeritate, dar am găsit uh, un angajament continuu din partea statelor și a jucătorilor cheie pe acest proiect. Începește uh, ruta nordică de acces, Austria, Germania, de la Innsbruck spre München. Am făcut progrese considerabile. Ieri am avut privilegiul ca în numele Uniunii Europene să particip la deschiderea uh, liniei uh, In Valley uh, în Austria pe accesul nordic, care este la nivel mondial și începește ingineria și începește siguranța și compatibilitatea cu mediul și cred că este un exemplu minunat. Pe 15 iunie la Rosenheim, în Germania, ministrii din Germania, Austria, au semnat un memorandum de înțelegere și urmând acest memorandum în octombrie, uh, ministrul de transporturi din Berlin a uh, oferit uh, fonduri pentru ca Austria să înceapă planificarea următoarei faze și sperăm că această activitate va fi suficient de avansată în următoarele săptămâni ca să putem să, cerem, să facem o cerere de propuneri în cadrul TNT în perioada următoare. În ce privește uh, accesul de sud, partea din Austria și Italia, după cum știți, acesta a fost întârziată, dar acum a, încercat, uh, a început uh, planificarea și am primit aprobarea pentru lotul 1, Forteța Ponte Gardena, și am primit aprobarea de la Comitetul de Cheltuieli Publice din Italia și asta a stabilit un buget de 1,6 miliarde de euro. Acum așteptăm uh, punctele specifice și sunt optimist că în circunstanțele actuale uh, angajamentul autorităților există. Există o problemă, domnule președinte, în ce privește un fond de finanțare de 550 de milioane de euro care a fost uh, construit sub uh, auspiciile agenției actuale, care se ocupă de autostrada A22 din Italia și provinciile Tirolul de Sud și Trento, au un interes uh, în cheltuirea acestor bani. Sunt sigur că acești, fond, acești bani, aceste fonduri vor fi făcute disponibile și vom încerca să ajutăm o dezbatere tipic italiană pentru cum se pot depăși anxietățile legate de uh, cheltuirea acestor bani în cele din urmă. În ce privește progresele generale, partea Berlin-München ar trebui să se încheie până în 2016. Două tronsoane sunt deja încheiate în Italia. Tot activitatea e încheiată de asemenea pe Valea din Austria. Deci în ce privește prognoza, domnule președinte, urmărim cu mare atenție activitatea dumneavoastră în ce privește facilitatea Connecting Europe și ce impact îl va avea stabilirea cadrului financiar multianual și acum însă nu cred că e cazul să comentez uh, în mod prematur. În... Însă dacă finanțarea ar fi mai mică decât ce am anticipat-o, cred că asta se pune atunci o problemă de politică, cum se va distribui și sigur eu aș susține o concentrare pe maximizarea valorii adăugate a Uniunii Europene și o maximalizare a secțiunilor transfrontaliere. Și deci, de ce spun asta? Pentru că dacă vă uitați la hărțile proiectelor TNT, legăturile lipsă sunt secțiunile transfrontaliere și dacă Europa vrea să aducă o contribuție pozitivă, asta trebuie să fie prioritatea. Doamne președinte, în ce privește uh, cealaltă zone de politică, Sper în anii următori să facem mai multe progrese în organizarea metodelor noastre de lucru și una dintre marile uh, provocări pe care le avem în construcția uh, infrastructurii feroviare, măsurile de acompaniament. Ce facem după aceea? Și după o inițiativă din partea noastră de a ne întâlni cu senatorul Dini și cu președintele Camerei Deputaților, domnul Fini, acum câteva luni la Roma, Italia acum a ratificat protocolul de transporturi al Convenției Alpine, ceea ce ar uh, îndemna Uniunea Europeană să facă același lucru și v-aș ruga, domnule președinte, să vă folosiți bunele oficii în acest sens. De ce e important? Pentru că toate statele alpine, uh, toate statele din zona munților alpi uh, sunt de acord să dezvolte metode comune față de aceste măsuri de acompaniere. Și, în al doilea rând, există o regiune macroalpină și o activitate la nivelul regiunilor de monitorizare a traficului care se dezvoltă și trebuie să conectăm uh, problemele interstatale uh, uh, cu problemele intraregionale și să facem ce mai bun. Lucrul asupra coridorului și platformei Brenner continuă și Aș vrea în special în următorii ani să ne concentrăm asupra măsurilor de acompaniare. Aș spune, domnule președinte, că facem o treabă excelentă în ce privește geologia, hidrologia, uh, ingineria și finanțarea. Dar trebuie să ne concentrăm mai mult pe software, cum îi spun eu. Adică pe politica extrem de complexă a acestui sistem. Trei state, cinci regiuni, infrastructură multiplă, companii mai multe, cu diferite interese și preferințe pe măsurile uh, de acompaniere. Deci mi se pare extrem de important să începem să dezvoltăm un model pentru ca să avem o atitudine cât mai coerentă și nu doar uh, pe ce facem acum, care e atât de important pentru investițiile pe care le dorim, dar mă gândesc la regulamentul privind uh, uh, sistemul feroviar. Conform regulilor actuale, am fi putut să avem un al, noilea, un al doilea tunel, un nou tunel, o economie de timp de 30 de minute și din cauza semna, sistemului de semnalizare de tip vechi, trebuie ca cineva să coboare din tren, să meargă 700 de metri, să Uh, învârte un semnal și să piardă 750 de milioane de euro de finanțare. Ce ridicol! Cineva trebuie să înceapă acum să muncească ca să se asigure că atunci nu o să avem această problemă. Și în fine, domnule președinte, în ce privește munca făcută, uh, uh, ascultând despre ce s-a spus de la Stuttgart 21, dar și în alte comunicări, M-am întâlnit cu toți primarii din zona Alto Adige, din Trentino. Am vorbit uh, cu unii dintre cei care obiectează față de aceste proiecte. Uh, încercăm să ne asigurăm că oamenii sunt de partea noastră, pentru că o lecție clară în legătură cu investit în infrastructură pe termen lung este că paternitatea sau maternitatea politică la statul unui proiect, chiar dacă e pozitiv, dispare cu timpul și când proiectul ajunge la îndeplinirea sa concretă, paternitatea originală politică poate fi dispărută și să nu lăsăm la mâna sorții și a șansei mari bucăți din acest proiect. Deci strategia de comunicare e foarte importantă. Uh, așadar, pe scurt, am avut un an dificil, facem față dificultăților, suntem pe calea cea bună și vrem să dăm rezultate. Și una dintre întrebările care s-au făcut mai devreme, a bondurilor, a obligațiunilor de proiect. Ieri, în Austria, când am deschis uh, Uh, Laurent Valley, s-a deschis, Banca Europeană de Investiții a deschis o facilitate de finanțare și uh, de-a lungul timpului Banca Europeană de Investiții a dat peste 2 milioane de euro. Noi am vrea să vedem cum vom lucra în viitor, să avem un model și să dezvoltăm un concept de obligațiuni de proiect care se pot aplica, pentru că dacă dezvoltăm metodologii, putem oferi modele de organizare și de comunicare care să asiste alte proiecte și să avem mai multe posibilități pe frontul financiar. În fine, aș vrea să salut, așa cum am făcut și anul trecut, asistența extraordinară pe care am primit-o de la domnul Leo Hubers, de la Comisia Europeană, fără care munca mea ar fi mult mai dificilă. Președinte, mulțumesc domnule Cox, bun venit în lumea mea de frustrări legate de sistemul feroviar. Domnul Cancian și domnul Cune în acest moment vor să intervină. Vreau să mă arătați cine mai vrea să mai vorbească. Domnul Cancian, două minute, vă rog. Și dacă e obligațiune de proiect, s-a răspuns deja, dar două minute. Grazie Pat Cox per il lavoro che sta facendo, che è un lavoro molto difficile. Mulțumesc, domnule Pat Cox, pentru uh, activitatea dumneavoastră. La una dintre întrebările mele nu mi s-a răspuns. Progresele au fost uh, foarte lente. Din ce motive? Pentru că nu sunt bani? Pentru că sunt probleme în teritoriu? Cum se explică? Pentru că dacă nu putem uh, conveni asupra măsurilor de luat, acest lucru nu uh, depinde neapărat de Uniunea Europeană. Deci, care este problema? Nu aveți suficientă autoritate de ce sunt atât de uh, lente progresele? Dacă am dispune astăzi de fonduri pentru uh, a elabora aceste proiecte, pentru a le pune în aplicare, credeți că proiectele sunt uh, viabile din punct de vedere al mediului, al modului în care ar afecta zona? Se vorbește mult despre posibilitățile economice, însă foarte des uităm uh, aspectele legate de durabilitate și acordurile încheiate în teritoriile respective. Credeți că puterile și competențele pe care le aveți în acest domeniu sunt suficiente pentru a face progrese? Doamna Bill Bauer, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut foarte interesantă uh, intervenția domnului uh, Cos, pentru că în afară de faptul că a vorbit despre uh, desfășurarea proiectului, a subliniat două aspecte care sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Pe de o parte, problemele care apar în momentul în care un proiect traversează mai multe state și mai multe regiuni necesitatea de a face uh, progrese în, aceste, uh, în acest sens este foarte mare și uh, în funcție de resursele pe care, de care vom dispune, va trebui să dăm prioritate proiectelor care aduc valoare adăugată. În acest sens aș dori să vă întreb următorul lucru. Ați spus că mă, um, voți, veți folosi uh, uh, proiectul Conectarea Europei. Aș vrea să vă întreb, după ce am ascultat, uh, vom asculta toți coordonatorii, dacă credeți că este că n-ar fi bine să creștem uh, numărul de proiecte prioritare definite în orientări. Și cum credeți um, că va um, afecta um, situația dacă Parlamentul, va fi afectat situația dacă Parlamentul um, decide să schimbe metodologia. Cele mai mari probleme apar în zonele transfrontaliere. Cum crezi că se poate rezolva problema aceasta? Și, în final, dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a folosi bunele practici existente, de a defini uh, o metodologie armonizată de lucru. Și, în acest sens, aș dori să îmi spuneți ce opinie aveți despre uh, posibilitatea de a um, încheia uh, programe între Uniunea Europeană și statele care sunt implicate în proiect. Mulțumesc, domnul Cramur, două minute. Okay, you're going first then. Yeah. Mrs. Lichtenberger, two minutes. Yeah, herzlich. Mai întâi doamna Lichtenberger, de fapt. În bericht. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, Cox, pentru uh, raport. Doresc să subliniez uh, un lucru pozitiv. Ați vorbit uh, despre uh, măsuri. Uh, s-a vorbit foarte mult despre proiectele de construcție, însă se uită faptul că drumurile și căile trebuie să fie și practicabile și um, pentru aceasta e nevoie de anumite măsuri speciale. Căile feroviare um, italiene anulează anumite tronsoane destinate transporturilor uh, de bunuri, tronsoane de uh, lungă distanță între Roma și Napoli, de exemplu, și înlocuiesc uh, aceste rute cu... De fapt, pun pe aceste rute trenuri pentru pasageri. Um, și italienii ar putea să um, aleagă să transporte marfa pe cale feroviară. Mă bucur că s-a, că și Italia a acceptat până la urmă Convenția Alpină. Este esențial să uh, încercăm să uh, introducem mai mult, mai mult transport marfar pe cale feroviară și să vorbim și despre problema vinietelor. Mă tem că putem să risipim aceste investiții, pentru că continuarea către sud a acestui tronson nu cred că va fi uh, un lucru chiar atât de pozitiv cum credeți dumneavoastră. Când merg uh, de la Strasburg către nordul Italiei, constatăm că în Italia nu se construiesc um, tronsoanele necesare pentru a se putea folosi capacitățile. Noi uh, încercăm să creăm politici în domeniul transporturilor. Nu uh, suntem cei care uh, stabilim exact cum se vor face construcțiile. Domnul Kuhn, două minute. Mulțumesc, domnule Cox, pentru um, intervenție. Noi dorim să uh, unim nordul uh, de sudul Europei. Această axă este uh, foarte importantă și reprezintă deja un model pe care îl putem transpune și în axa est-vest. Putem folosi fonduri europene și putem urma modelul elvețian. Trebuie să încercăm să găsim o uh, soluție pentru a ușura povara financiară. Cred că la uh, summitul uh, de mediu putem uh, vorbi um, și despre transportul feroviar, despre consolidarea acesteia. Pentru că astfel se poate face transport de pasageri și de mărfuri cu mai puține emisii de dioxid de carbon. trebuie să vedem cum putem combina uh, aceste proiecte cu autostrada uh, mării, pentru că astfel putem uh, implica și Scandinavia în discuție. Două domnul Kramer are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am discutat despre acest subiect și a spus că e vorba de un fel de rețea peticită care nu este foarte armonioasă. Uh, Întrebarea mea este dacă credeți că trebuie să acordăm prioritate doar unui proiect uh, cu fonduri cu care am putea uh, activa uh, sute de tronsoane transfrontaliere. Din cinci proiecte um, s-a dat prioritate doar unui într-un anumit caz, la, la, în cazul Austriei, în cazul Republicii Cehe. Așa stau lucrurile. Poate că ar trebui să umplem lacunele de la început și nu la sfârșit. proiectul care nu uh, a fost inclus între priorități deja a înghițit fonduri foarte mari. Leipzig și Viena uh, a fost uh, transferul Leipzig-Viena a fost eliminat din axă și cred că ar fi bine să ne gândim mai degrabă la zonele foarte populate nici uh, în, la conexiunile la nord de Berlin, de exemplu Berlin-Stockholm, uh, uh, nu s-a gândit nimeni. De ce toate tronsoanele se opresc la Berlin? De ce nu se merge mai sus? Ocolim 130 de kilometri pentru a merge la Copenhaga pe altă rută decât ruta directă? Domnule Cox, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Canțian, m-ați întrebat despre progresele lente. Totul ține de uh, cum privim situația, dacă suntem sau nu optimiști. Eu cred că mm, am ajuns la o realizare politică importantă, convingând toți actorii principali să investească numai puțin decât 2 miliarde de euro din uh, bugetul național în uh, timp ce pun în aplicare cele mai drastice programe de austeritate din uh, ultimii, uh, ultimele câteva zeci de ani. Deci eu cred că progresele sunt totuși importante. În ceea ce uh, privește aspectele pozitive, beneficiile aduse, Um, pot să vă, de, să vă dovedesc um, câteva implicații pe termen scurt și mediu ale tronsonului Brenner, ale tunelului Brenner. Uh, nu am datele la mine, dar le puteți um, consulta pe internet. În privința problemelor de mediu, sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că trebuie să maximizăm beneficiile de mediu ale acestor proiecte, în special în zonele delicate, alpine, uh, în care se iau măsuri pentru uh, um, calitatea uh, sunetului, uh, pentru protecția um, împotriva polorii sonore. Trebuie să luăm măsuri um, protectoare, pentru că investițiile pe care le facem noi la ora actuală nu se fac la standardele optime. Uh, În privința mediului, pot să vă spun că ieri s-a, s-a uh, deschis un tronson de 41 de um, kilometri în Austria, în Valea In. E vorba de o parte foarte frumoasă a Austriei și acest proiect uh, a fost unul foarte interesant, care a costat foarte mult, dar nivelul uh, integrării cu mediul gazdă este extraordinar și cred că merită să vizitați acea zonă pentru a vedea. Domnule Bauer, în legătură cu întrebarea uh, dumneavoastră privitoare la priorități și îndrumări, uh, pot să vă spun că am urmărit cu interes dezbaterea de aici, din Consiliu. În calitate de uh, coordonator, eu nu creez politicile, ci mai degrabă le pun în aplicare. Însă aș încerca să mă concentrez uh, mai degrabă pe valoare adăugată europeană decât să aștept așa uh, niște recompense um, după munca noastră. Există um, două chestiuni diferite. Cred că noi trebuie să ne concentrăm nu pe recompense, ci pe valoarea adăugată europeană. Uh, în privința um, contractelor uh, pe care le derulăm, trebuie să vă spun că avem uh, companii de infrastructură italiene și austriece cu care avem contracte. Ei sunt în uh, prima linie și lucrează foarte bine împreună. În proiectul Brenner avem un model de urmat um, care ne arată cum um, proiectele pe termen lung pot fi încadrate în uh, cadre acceptabile pentru toate părțile contractuale. Am vorbit despre măsurile uh, conexe, nu voi repeta ce am spus, dar uh, pot să vă spun că în Italia costul vinietei este de 11 cenți pe kilometri, în Austria 67, 68 de, ce, de cenți pe kilometru, e o diferență semnificativă. Există diferențe foarte mari, diferențe foarte mari între ce aleg oamenii să facă. În funcție de partea din care privești lucrurile, situația în Austria sau Italia arată mm, bine sau nu. Totul este legat de accize. dacă va trebui um, să aleagă, um, călătorul va alege tunelul Brenner din cauza costului redus al uh, benzinei. Trebuie să um, avem în vedere toate chestiunile, nu doar uh, uh, costul vinietei. Domnul Cuna m-a întrebat despre um, conexiunile cu Scandinavia, de finanțarea uh, prin um, Elveția. Eu am încercat să vă explic um, acțiunile noastre ca, promo, ca persoană care promovează acest tip de um, investiții. În primul rând, trebuie să avem în vedere nevoile de mediu și trebuie să Um, dovedim că proiectele sunt viabile pe termen lung. Întrebarea este dacă e mai bine să facem rețele mari sau rețele mici care să fie unite. Răspunsul la această întrebare nu este ușor. Avem de ales între a investi uh, și a um, actualiza răspunsul de ieri al, pentru Europa de ieri sau să investim într-un mod mai concentrat în provocările de mâine. Pe baza datelor de care dispunem, provocarea zilei de mâine este că până în 2050 ne așteptăm ca uh, marfa, transportul de marfă european să crească cu 80%, pe când um, Uh, transportul de pasageri va crește cu 50% și vrem să reducem cu 60% nivelul de CO2. Dacă nu folosim uh, căile feroviare, cum uh, vom face? Niciodată nu vom ieși din această dilemă. Întrebarea pe care mi-ați spus-o legată de Berlin, de ce nu merg coridoarele mai departe de Berlin, pentru că există și acolo și dincolo de Berlin o lume, uh, la această întrebare vom răspunde în uh, următoarele proiecte. Avem uh, în vedere un coridor 5 care începe uh, în Scandinavia și se termină în Malta. Autostrăzile mării, coridoarele feroviare și infrastructura rutieră. Întrebarea este unde intervine rolul coordonatorului. Coordonatorul joacă un rol real, dar el nu este implicat uh, direct în proiect. Rolul uh, coordonatorului este acela de a-i face pe oameni să coopereze, să iasă din uh, coconul lor și să um, stabilească ce înseamnă cu adevărat acest proiect. Deci rolul coordonatorului este unul intermediar, de intermediar. Trebuie să încurajeze interoperabilitatea și transportul intermodal și cred că rolul trebuie să rămâne acesta. Pentru că noi suntem, de fapt, lubrifiantul. Noi nu trebuie să fim uh, roata, ci lubrifiantul care ajută la funcționarea mecanismului. aș vrea să am mai multă putere pentru uh, a-i ajuta pe cei care doresc să obțină finanțare, pentru a impune, de fapt, condiții suplimentare celor care solicită finanțare. Eu aș vrea să pot spune, dacă vreți uh, banii mei, uh, de mâine vă schimbați obiceiurile, nu mai faceți cum ați făcut în ultimile, ultimii sute, 100 de ani. Cred că dacă introducem condiții mai dure, vom um, putea face schimbări încet, încet uh, de-a lungul timpului și cred că ar fi bine ca coordonatorul să aibă ceva mai multe atribuții în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cox. Domnul Setio are acum Sechi are uh, cuvântul acum, coordonator pentru proiectul uh, proiectele 3 și 19. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit câteva uh, slide-uri. În primul rând, uh, voi vorbi despre ultimele evoluții, despre uh, situația celor două proiecte prioritare, 3 și 19. Vă amintesc că proiectul 3 reprezintă legătura între Portugalia, Spania și Franța și proiectul 19 este unul care vizează interoperabilitatea în peninsula iberică. Ce am realizat până acum? În primul rând, pe parcursul ultimului an uh, s-au construit peste 550 de kilometri noi uh, și uh, tronsoanele construite au și fost puse în funcțiune, au fost deschise circulației în ciuda crizei. Tronsonul Tour Bordeaux este cel mai mare proiect prioritar ce implică Um, calea ferată. O altă secțiune crucială este cea care merge spre uh, Montpellier, Nim montpellier În curând va face legătura între Madrid, Barcelona, Lyon și Paris. Și vom avea câteva conexiuni și în țara Baștilor, în Spania putem fi mulțumiți de progresele de până acum, în ciuda dificultăților economice. În privința proiectului 19, am creat linii noi către Alicante și Galicia, accesul la Oceanul Atlantic, s-au deschis peste 100 de kilometri de linii noi care deja funcționează. Există servicii uh, de mare viteză din uh, Franța în Spania. Circulația va fi deschisă în totalitate din aprilie 2013, în câteva luni. Deocamdată pe acest tronson se circulă în condiții speciale, provizoriu. Linia va fi importantă pentru uh, rețeaua TNT pentru că se depășește obstacolul istoric um, care a separat peninsula iberică de Franța și de uh, nordul Europei. Crește volumul de uh, circulație între Barcelona și Franța. În curând uh, vor fi implementate proiecte noi. După noua prezentare TNT, uh, care va avea loc în două zile aici la Bruxelles. Un alt lucru important este că s-a relansat cu succes conexiunea cu Portugalia. Este um, tronsonul um, subliniat cu verde. Nu știu dacă îl puteți vedea. Așa cum a propus Comisia, Spania și Portugalia au uh, convenit uh, să treacă uh, pas cu pas la um, deschiderea acestui tronson. Această um, abordare progresivă corespunde um, limitărilor financiare și tronsonul trebuie să lege până în 2017-2018 se vor umple câteva lacune um, în rețelele rutiere care leagă Portugalia de Spania. Vom folosi mai mult uh, nivelul 2 al ERTMS Și în Spania trebuie să vă spun că transportul uh, de mare viteză a luat amploare. S-au uh, cumpărat uh, utilaje noi și situația se va îmbunătăți în anul următor. În această perioadă de probleme financiare, planificarea 2014-2000, în planificarea bugetului pentru 2014-2020 am încercat să ne gândim uh, cum putem finanța aceste proiecte. Voi vorbi puțin despre acest lucru. După, poate că vă amintiți că în urmă cu câțiva ani uh, am fost invitat să prezidez un grup de experți pentru revizuirea atente. S-a decis relansarea acestui grup de experți deja a avut loc o reuniune a grupului uh, marțea trecută. Am uh, încercat să identificăm blocajele existente care nu permit alocarea fondurilor publice disponibile la nivel comunitar uh, împreună cu fondurile naționale și ne-am concentrat pe implicarea sectorului privat în finanțarea TNT. Ne-am uh, gândit și la posibilitatea de uh, lansarea unor parteneriate public-private. Am avut un schimb de opinii foarte interesant și la o conferință organizată de președinția daneză în urmă cu câteva luni. Ne-am concentrat la acest grup de experți și pe inițiativa privind obligațiunile uh, pentru proiecte. După cum știți, acum uh, ne aflăm în faza experimentală a proiectului. Așteptăm ca ea să se încheie cu succes este foarte important chiar și uh, acum să înțelegem uh, care sunt problemele care pot apărea, care sunt neajunsurile identificate de uh, actorii interesați din sectorul privat și așa mai departe. S-a subliniat, de exemplu, că plafonul de 20% pentru obligațiunile de proiect poate reprezenta o restricție prea severă. Această chestiune a fost deja uh, transmisă atât Comisiei cât și Consiliului. Am încercat în mod cât mai pragmatic să ne aducem uh, contribuția și în acest domeniu uh, crucial. În uh, proiectul uh, prioritar 3 avem uh, avantajul experienței uh, acumulate um, din trei parteneriate public-private importante, Tur Bordeaux, Perpignan, uh, Figueres și CNM. Proiectul NIM-Montpellier. Vom uh, continua lucrările și anul viitor vom încerca să identificăm modalitățile în care cadrul, noul cadru financiar poate fi folosit în mod optim pentru a duce la rezultate cât mai bune, care s-au conturat în dezbaterea noastră ar fi următoarele. Noi ne-am gândit la mai multe proiecte uh, privind transporturile cu uh, diverse tipuri de beneficii și am solicitat să ni se permită să derulăm proiecte care să atragă investitori, să atragă capitaluri mai ușor. Intenționăm să avem proiecte mai clare, mai interesante pentru investitorii privați, proiecte în care uh, avantajele pe termen uh, mediu și uh, lung să fie cât mai evidente. În ceea ce privește, bineînțeles, utilizatorii și efectele pozitive pe care le pot avea aceste proiecte pentru operatorii feroviari, de exemplu, trebuie să mm, facem un efort pentru a valorifica contribuția pozitivă pe care uh, o aduc uh, investițiile în sectorul feroviar. Trebuie ca aceste investiții să fie folosite pentru a uh, folosi cât mai bine mijloacele financiare disponibile. În privința viitorului apropiat al celor două proiecte, 3 și 19, PP3 se va împărți în două noi coridoare, coridorul Atlantic și coridor, coridorul mediteranean, care uh, se va merge de la Algaziras la uh, granița cu Ucraina. Avem tronsoane specifice, de exemplu Lyon-Torino, despre care vom vorbi în mod deosebit. Uh, acest tronson uh, face parte dintr-o uh, porțiune de 5.000 de kilometri, un drum care merge uh, spre est. Coridorul mediteranean reprezintă, cred, o soluție la solicitările mai vechi ale Spaniei de îmbunătățirea coridorului mediteranean, cum îl numesc uh, spaniolii. Acum el este coridorul europeano-mediteranean. În ceea ce privește coridorul atlantic, soluția provizorie, provizorie în sensul că va trebui să fie actualizată pe viitor, Soluția provizorie este, deci, faptul că s-a legat Portugalia de restul Europei, un progres important. Avem uh, probleme în ceea ce privește viteza circulației. Viteza cu care se uh, poate circula în cele două uh, zone ale țării Bașilor, din Franța și Spania, Împreună cu uh, Madridul însă vom analiza uh, mai bine ambele coridoare, atât cel atlantic cât și cel mediteranean. În încheiere, domnule președinte, câteva cuvinte despre modul în care vor fi construite următoarele, uh, în care vor funcționa următoarele coridoare. E foarte important uh, tipul de guvernanță pe care îl alegem. Nu e vorba doar de uh, încercarea de a găsi soluții la probleme. Trebuie în același timp să încercăm să înțelegem mai bine ce se dorește în materie de organizare. Obiectivul este să se elaboreze o abordare intermodală care să se dezvolte cât mai mult. Vom avea nevoie de o structură organizatorică suficient de eficientă. Desigur, există și uh, chestiunea legată de fonduri. Sperăm că facilitatea conectarea Europei va fi uh, aprobată fără reduceri uh, importante. Vom continua să lucrăm la crearea de instrumente financiare sau um, la folosirea instrumentelor financiare deja existente, precum obligațiunile pentru proiecte. Am încercat să venim și cu idei noi pentru a folosi fondurile de care dispunem în mod cât mai eficient. Fondurile de care dispunem, ca de obicei, niciodată nu sunt suficiente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna de Grandes și doamna Ayala, apoi domnul Kramer. Deja am depășit cu 35 de minute uh, programul, deci vă rog uh, nu mai mult de două minute. Domnule de Grandes, să contul. Sí, gracias, señor presidente. Procuraré hacerle caso. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Vă mulțumim, domnule Sechi, pentru prezența dumneavoastră și pentru raportul oferit. Cred că informațiile dumneavoastră au fost foarte clare, dar dați-mi voie să subliniez două puncte care sunt foarte importante din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, interoperabilitatea cu cele două fațete ale sale. Pe de o parte, Bineînțeles, această temă afectează peninsula iberică de care dumneavoastră vă o ocupați și, pe de altă parte, avem uh, uh, interoperabilitatea și uh, potențarea acesteia de către ERTMS. Spania are deja experiență în acest sens. Uh, dar la această experiențe se mai adaugă și o problemă și anume cartamentul. Am avut tot felul de blocaje în trecut și consider că pentru, acest, pentru ca aceste blocaje să nu mai existe pe viitor, ar trebui să transformăm aceste probleme cu care ne-am confruntat în trecut în subiecte prioritare. Și dumneavoastră știți prea bine ce spun eu acum. Și în al doilea rând, dați-mi voie nu să vă critic, ci să fac o constatare. În ce măsură la coridorul atlantic și uh, coridorul mediteranean uh, călătoriile între Spania și Franța durează mai mult sau mai puțin în funcție de coridorul cu care avem de-a face. Nu, nu vreau să vă critic, pur și simplu vreau o informație cât se poate declară cu privire la durata de călătorie uh, pe cele două tronsoane. Mulțumesc. Urmează domnul Aia, doamna Aliala. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Sechi și vreau să-i adresez și o întrebare. Ne-ați arătat o imagine pe care puteam vedea cât se poate declar cele două coridoare. Unul care merge până în uh, Portugalia și uh, coridorul Atlantic. În partea de sud, uh, Tarragona, Valencia, etc. Situația însă mi se pare că nu e prea clară. Au existat o serie de măsuri care trebuiau să fie puse în aplicare în scopul sporirii interoperabilității. Știu că acest coridor mediteranean a existat deja, dar acum, iată, ar trebui să fie potențat. Știu că au existat deja lucrări în uh, în uh, coridorul de, uh, de est, cel mediteranean. Spuneți-mi care sunt uh, rezultatele acestor lucrări efectuate în trecut. Pe de altă parte, dați-mi voie să vă întreb cum mai, dacă mai există o speranță în ceea ce privește uh, implementarea axei feroviare de mare viteză între Madrid și Lisabona. Deci mai avem vreo, vreo speranță uh, vedem că partea portugheză încă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și vreau să vă întreb dacă aveți mai multe informații în ceea ce privește angajamentele de viitor. În al treilea rând, în ceea ce privește PP16, eu îmi amintesc că dumneavoastră nu erați coordonator pentru acest proiect, însă vreau să vă întreb uh, dacă uh, au existat evoluții noi în acest context, dacă au, comisarul a primit noi informații în ceea ce privește acest proiect prioritar. Uh, s-au demarat noi studii oare? Sau vom reuși să câștigăm resurse pentru punerea în aplicare a acestui pro- proiect. După aceea, dumneavoastră sunteți profesor uh, universitar. Când vorbim despre concentrații, 80, 38 uh, de miliarde trebuie să fie investite în aceste 30 de proiecte, dar iată că încă nu au fost alocate niciun fel de uh, Uh, sume. Oare ar trebui să ne facem uh, griji în, uh, în ceea ce privește realizarea proiectelor? Doamna Bilbao, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Sechi pentru toate explicațiile pe care ni le-a oferit. Voi încerca și eu să fiu subcintă și dați-mi voie să vă întreb uh, următorul lucru. Nu să spuneți că trebuie să ne concentrăm în special asupra tronsoanelor, secțiunilor uh, transfrontaliere. Avem uh, PP3, coridorul Atlantic, care trece prin țara Baștilor și iată avem aici o problemă între, la granița dintre Franța și Spania. Dați-mi voie să vă întreb dacă vă puteți poziționa în legătură cu uh, speranțele pe care le putem avea în ceea ce privește evoluțiile vi- viitoare și acordurile oferite de autoritățile uh, franceză. În, aceea, în, în al doilea rând, vreau să vă întreb în ce măsură fondurile pe care le aveți în momentul de față la dispoziție sunt suficiente pentru demararea sau continuarea proiectelor dumneavoastră? Știți că situația ce, uh, facilității Connecting Europe nu este prea clară, de asemenea fondurile naționale au fost uh, scăzute și iată, dați-mi voie să vă întreb care vor fi uh, uh efectele acestor politici de austeritate asupra proiectului prioritar 3. În al treilea rând, noile proiecte. Ce se va întâmpla cu ele? Vor mai exista astfel de proiecte noi? Domnul Kramer, două minute. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, pentru această prezentare. Legătura Madrid-Lisabona. S-au demarat deja lucrări pe o, an- o anumită secțiune și dați-mi voie să vă întreb, întreb care va fi ecartamentul pe această secțiune. Uh, Uh, este, vom avea acolo ecartamentul uh, european, uh, portughezii sunt de acord cu acest ecartament sau nu, spaniolii sunt deja de acord. În al doilea rând, vorbeați în raportul dumneavoastră despre externalizări. Dați-ne exemple. Ce înseamnă aceste externalizări din punctul dumneavoastră de vedere? În al, doilea, în al treilea rând, toate transoanele transfrontaliere care implică Franța sunt trecute cu roșu pe harta dumneavoastră și cele de la Atlantic și cele de la, două, de la Mediterana. Chiar credeți că toate aceste secțiuni vor fi terminate până în anul 2020? Să nu uităm că și Franța se confruntă cu probleme financiare. Dacă dacă celelalte proiecte prioritare sunt mai prioritare decât acestea, eu nu cred că veți avea suficiente fonduri pentru a termina aceste tronsoane. Domnul Sec, vă mulțumesc. Voi încerca să fiu și eu succint. Vom continua discuțiile bilaterale în cazul în care răspunsurile mele nu sunt suficiente pentru dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește interoperabilitatea, Spania s-a descurc- descurcat de minune, date fiind diferențele uh, de cartament, etc., etc. Până în momentul de față, nu doar uh, axele de mare viteză au ecartamentul european, și acest tip de ecartament uh, începe să devină din ce în ce mai folosit în restul uh, rețelelor. Și există zone în care ecartamentul iberian și cel european coexistă și coabitați. Bineînțeles că nu vom putea înlocui ecartamentul uh, iberic uh, într-un timp foarte, foarte scurt, dar iată că se pune accent în special pe ecartamentul uh, european în noile construcții. În ceea ce privește ERTMS, acesta se răspândește atât în cazul rețelelor locale, cât și în cazul celorlalte rețele. Din nou, Spania se descurcă tare, tare bine la implementarea acestui uh, sistem. Dar toate acestea sunt uh, menționate în raportul meu uh, înscris. Voi încerca să, să fiu mai sintetic în intervenția de acum. În ceea ce privește exec executarea proiectelor și calendarul de executare. Știm cu toții că există o mulțime de constrângeri care afectează proiecte. Avem uh, toate referendumurile și acordurile care trebuie să fie date de către cetățeni, precum în Franța. Deci, iată, acești factori influențează calendarul de, de construcție propriu-zisă, dar eu sunt tare optimist pe ansamblu. În ceea ce privește coridorul uh, mediteranean, eu cred că uh, o mare parte a acestui coridor va intra în uh, folosință peste câteva luni și, de asemenea, blocajul de la Nîmes-Montpellier a fost, uh, într-o mare măsură, uh, sau este acum în mare măsură de domeniul trecutului. Eu, eu sunt în continuare optimist cred că guvernul va reuși să găsească finanțarea necesară pentru toate acele proiecte pe care le va cataloga drept prioritare. Și uh, dacă vom mai reuși să să implicăm în toate aceste proiecte și sectorul uh, privat, atunci nu pot decât să fiu și mai optimist. Coridorul mediteranean, în forma sa trecută, doamna Iala Sender, știți prea bine, ta, uh, uh, secțiunea Tarragona, Valencia este acum îmbunătățită, iar în, noul, în noua sa variantă, coridorul va coborâ chiar și mai la sud. Uh, Bine, coridorul nu va fi neapărat unul exclusiv uh, costal, dar cred că e important să coborâm și mai la sud și să găsim toate soluțiile necesare pentru a depăși uh, impedimentele reprezentate de geologie, geografie, etc. Deci, cred că lucrurile merg înainte. În ceea ce privește Lisabona-Madrid, Soluția care a fost agreată de cele două guverne este o soluție care diferă oarecum de ideile anterioare. În trecut uh, vorbeam despre un alt tip de de legătură între cele două capitale. Acum vom, se, se vehiculează ideea creării unei uh, legături duale. Vom avea o șină cu ecartament iberic, una cu uh, ecartament uh, european. Vom încerca, se va încerca atragerea transportului de mărfuri pe șine și se va încerca relevarea tuturor beneficiilor acest, aduse de acest proiect. și se va încerca de asemenea coborârea cât mai la sud a, a tronsonului. De ce e nevoie de această soluție duală? Pentru că în continuare cartamentul iberic este utilizat și trebuie să fie utilizat până la înlocuirea uh, Uh, sa, pentru că doar așa vom putea atrage într-adevăr tot transportul, tot traficul pe care ni-l dorim. Ați observat uh, pe, uh, pe hartă porțiunile altfel colorate din aceste coridoare, o porțiuni din, dintre acestea nu au fost, nu au fost încă co- construite, nu s-au început încă lucrările, în special în cele, cele, pe, cele, pe acele secțiuni care sunt în, în Portugalia, dar acum se găsesc soluții și uh, se înțelege importanța acestora. Acum, în ceea ce privește legătura între țara Bașcilor, uh, respectiv partea spaniolă și partea franceză. Uh, pe partea spaniolă, într-adevăr, proiectul avansează mult mai rapid, dar, din fericire, se mișcă lucrurile și de partea franceză. Cred că situația se va îmbunătăți în foarte scurt timp. Toată lumea și-a dat uh, seama deja că traficul uh, nu trebuie să rămână în continuare unul rutier, traficul care face legătura între uh, nordul Spaniei și Franța, ci din potrivă șinele trebuie, trebuie neapărat promovate. Deci sistemul feroviar trebuie să fie îmbunătățit. Toată lumea și-a dat seama de lucrul acesta și această conștientizare ne ajută pe noi în ceea ce, în ceea ce privește uh, construirea tuturor acelor secțiuni care lipsesc. Voi uh, încerca să fac și mai multă muncă de convingere în lunile care urmează și sper că în curând vă voi oferi mai multe informații pozitive în ceea ce privește evoluțiile pe acest uh, trans, uh, tronson transfrontalier, care este într-adevăr unul sensibil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Să Și acum ultimul schimb de opinii cu domnul Savari pentru proiectul 22, domnul Gil Savari. Bună ziua, domnule președinte, dragi colegi. Vom uh, discuta așadar proiectul prioritar numărul 22 Sper că o să-l uh, vedem în câteva minute. Avem unele probleme de interoperabilitate. Dragi colegi, este așadar vorba de un proiect feroviar, după cum știți, de 3560 de kilometri. Este mare, o mare parte de intrare de la vest spre est sau de la est spre vest și din uh, care presupune uh, concilierea multor tradiții și rețele istorice diferite. Uh, e vorba de două căi electrificate, 140 km pe oră, ERTMS, uh, suportând 22 de tone pe osie, pe toate liniile. Sunt trei uh, uh, bifurcări în est și uh, două în vest, Berlin, Linz. Deci vedeți că transferă din Germania, Austria, Ungaria, merge până la Constanța și apoi până la Pireu. Iată proiectul prioritar pe care l-ați votat și pe care încercăm astăzi să-l punem în practică. Deci, care au fost principalele progrese din acest an? Iată progresele care au fost făcute pe teren. În roșu este ce nu s-a realizat, în verde ce e practic realizat, în Republica Cehă până la frontiera germană, cele două uh, Uh, variante sunt conforme, însă linia sud nu va ajunge la 140 de km pe oră, pentru că e vorba de zona montană, în zona linț, uh, E o linie esențial consacrată transportului de marfă. Apoi avem gara din Viena, gara din Viena, care este o superbă gară nouă pe care vă invit să o vizitați, pentru că este un exemplu absolut de intermodalitate, pe de-o parte urbană și după aceea uh, de în altă viteză. Este o gară terminus din uh, zona, din epoca austro-ungară și acum e o gară terminus foarte importantă strategic pentru Austria și ei au decis să aibă aici placa turnată a comunicării Baltica, Mediterana și Marea Neagră Atlantic. Deci această gară este complet făcută. Nu e total funcțională, dar e complet construită, reconstruită. Pentru Ungaria, care este o re... are o rețea prefinalizată și o zonă de frontieră cu Austria de îmbunătățit, uh, activitățile s-au concentrat în mod esențial pe uh, Bekek și așa, deci la câțiva kilometri de frontiera, uh, frontiera cu România și sunt pe care să fie finalizate, nu sunt complet finalizate, mai eh, rămân câțiva kilometri de făcut, kilometri pe o singură cale și care trebuie să fie obiectul uh, prioritar în următoarele uh, luni. În România, mare activități în România, dar ea a dejucat un pic prioritățile europene, deci axa Constanța-București a fost privilegiată, ea nu este complet finalizată, dar este în curs de finalizare în ritm destul de rapid și în special la frontiera maghiară unde se fac uh, eforturi foarte mari de către români între Arad și Curtici, care e frontiera. Deci uh, ungurii sunt un pic în întârziere pe partea asta. Uh, un mare eveniment pe axa nord-sud va fi finalizarea podului peste Dunăre. Este terminat, nu este încă inaugurat, va fi fără dubiu în următoarele 4-6 luni. Iată, podul de la Vidin Calafat al uh, în secolul XIX se trăgea cu tunul încă între cele două maluri, deci e un, are o istorie încărcată. Este, mai există doar un uh, pod între România și Bulgaria, podul de la Rusia și nu are decât câte o bandă pe sens. Acest uh, pod va fi intermodal și pentru mașini și pentru trenuri și o să-i fac un uh, cadou prietenul nostru Michel, pentru că m-a interpelat de atâția ani. Deci asta e marele eveniment al acestui an, dar vedeți că această secțiune roșie e una care nu face progres. Este extrem de problematică. Nu sunt sigur că va face progres într-o zi, pentru că, pe de o parte, și absolut legitim, Bulgaria ca și România, e privilegiată secțiunile est-vest. Bulgarii fac eforturi considerabile către portul Burgas, deci merg către Marea Neagră și privilegiază eforturile lor și pe o secțiune care va aparține viitorului coridor. Și Comisia a făcut bine că a integrat aceste noi priorități, o secțiune care merge către Turcia și care va schimba considerabil datele în regiune, pentru că Uh, turcii sunt uh, pe care să facă un tunel uh, sub Bosfor și vom avea o mare bulversare a fluxurilor. Deci o mare dificultate pe secțiunea sud, secțiunea roșie nord-sud, care evident ne face să fim aproape într-un blocaj, într-un chiul de sac până în Grecia. Grecia a făcut într-o fundătură, așadar, spre Grecia. Grecia a făcut eforturi considerabile însă, practic, în nordul Greciei este o fundătură, este un blocaj, pentru că e o linie pe, cu un singur sens, uh, maxim 60 de km pe oră viteză și o linie care trece prin niște trecători extrem de strâmte și nimeni nu se gândește serios să extindă acele zone din lipsă de bani. Deci astăzi aproape că nu mai există trafic de pasageri feroviar între Grecia și Sofia. Există însă un trafic uh, destul de modest de marfă. Iată care este astăzi uh, starea acestei linii uh, și iată ce s-a făcut în anii 2011-2012. Puteți vedea aici pe acest grafic că de la Dresda la Constanța avem segmentele în verzi, ce în roșu nu e realizat, ce în verde e foarte avansat Deci, iată, aveți, vedeți că s-au făcut bune progrese, mari progrese în sectorul est, până spre Constanța și spre Burgas, foarte puține progrese uh, pe aceste secțiuni care merg de la Arad, frontiera română-maghiară, până la frontiera greacă, între Grecia și Bulgaria. Deci secțiunea nord-sud, axa nord-sud, mari progrese pe axele est-vest în România și Bulgaria, ca un fel de concur, competiție către Marea Neagră și mi se pare logic pentru că aceste două țări vor să se deschidă față de traficul Asiei Centrale cu Bosforul care ajunge și la acum, care va, va, va veni și care va recompune puțin geografia propriului nostru proiect într-o oarecare măsură. Deci e important să știm ce o să facem cu turcii, pentru că va fi o legătură fixă acest tunel și cred că trebuie să ne gândim, trebuie să reflectăm urgent la această chestiune. Continuăm. În ce privește buna guvernanță, sunt două subansamble foarte diferite. La nord-vest, Germania, Austria și Republica Cehă, care lucrează destul de corect la nivel bilateral, totuși au o dificultate pe care trebuie să o recunosc, o spun pentru că am întâlnit-o. Germania, pentru moment, are niște priorități foarte ferm afirmate și anume să-și reînnoiască rețeaua sa clasică mai degrabă decât să investească noi linii feroviare și asta pune o problemă pentru că cehii și uh, în zona Saxonia, statul Saxonia, uh, s-ar dori o linie feroviară de mare viteză între Dresda și Praga și Germania privilegiază mai degrabă, autoritățile federale privilegiază secțiunile nord-sud decât cele est-vest. Deci Cehii sunt cei care sunt un pic izolați de faptul că pentru moment nu există o prioritate. Deci nu e vorba de indiferență, ci lipsă de priorități de a lega Praga, pe de o parte, de Nuremberg, prin uh, lucrări pe secțiunea germană, dar apoi și de Dresda și dincolo de asta. Comisia Europeană, știți, a integrat în viitorul coridor și orașul Rostock. Am vorbit mult de Rostock și de Hamburg și sperăm că germanii vor considera că uh, Praga e practic uh, hinterlandul natural al porturilor și vor face aceste eforturi spre nord-vest. În ce privește sud-estul, am uh, implementat ceea ce ar putea să fie o anticipare a unei platforme de guvernanță a coridorului, pentru că la cererea statelor membre, prezidez regulate reuniuni care sunt destul de diverse. Sunt patru ministere de transporturi din patru țări. După aceea vin companiile feroviare istorice, eh, managerii de infrastructuri din cele patru țări, Asta e uh, o coordonare la nivel de patru și după aceea noi, și noi europenii ne coordonăm pentru că e prezentă și Banca Europeană de Investiții și DG Regio și DG Buget. Și recent am integrat și unitatea de management a Coridorului 7 care acum participă la aceste reuniuni. În cursul acestor reuniuni, ce facem? Luăm temperatura fiecărui stat membru, dăm intențiile, și global progresăm în două feluri. Mai întâi am făcut studii privind ansamblul uh, proiectelor, un capital extrem de important și mai importantă este o tehnică. În orice moment știm caracteristicile tehnice ale rețelei și starea sa. De asemenea, studiul socioeconomic ne arată că, de altfel, Trebuie privilegiate investiții în anumite secțiuni, secțiuni care nu sunt foarte uh, scumpe. Și asta e o plus valoare importantă pentru cele patru ministere ale transportului, care acum sunt, cred, bine organizate operațional în ce privește programarea sau lucrările, dar mai puțin în ce privește studiile socioeconomice și de impact. Și cu aceste studii, noi hrănim strategiile diferitelor ministere și în același timp, evident, uh, aflăm care este starea rețelelor și previziunile de trafic. Dar și put, suntem capabili să segmentăm pe P22, programul, proiectul 22, în, din punct de vedere al impactului socioeconomic. Și în al doilea rând, ce facem? împingem statele membre să investească acolo unde credem că e bine și le dăm o programare. Următoarea reuniune, pentru că ne plimbăm între cele patru capitale, va avea loc la Atena și la următoarea reuniune vom începe și le-am cerut să schițeze programarea pentru viitoarele perspective financiare ca să vedem ce este credibil și ce se va putea face în aceste state membre. Continuăm. Așadar, am integrat coridorul. Ce am observat. Am observat și secțiunile transfrontaliere. Pe secțiunile transfrontaliere e o surpriză, dar numai pentru mare naiv. Marea dificult, marile dificultăți, de exemplu, între Ungaria și România, nu, sunt, nu vin din lipsa de coordonare între români și de maghiari. Ei lucrează foarte bine împreună, au de altfel și o echipă mixtă la Curtici în România e Schengenul. 12 ore de așteptare pentru anumite trenuri, mai ales trenuri de marfă. Deci 12 ore în medie. Asta e problema. Frontiera Schengen. Aia e o chestiune greu de rezolvat. Totuși trebuie să facem eforturi, mai ales cu ungurii în special, și am identificat foarte clar uh, problema. Am vorbit de studii, o să trec uh, peste acestea, o să mă grăbesc pentru că trece timpul. Începește concluziile. O să am niște concluzii un pic personale. Mai întâi, efectul crizei bugetelor publice se face simțit și ce ne cer statele membre este să fim mai pragmatici. Adică, mai degrabă decât să evaluăm sau să facem sistemul să funcționeze pe secțiuni foarte mari, mai degrabă să avem o abordare pas cu pas, abordarea pașilor mici, cu investiții poate mai modeste, dar care produc progrese imediate. Deci, uh, încercăm să avem progrese constante, dar uneori focalizate asupra interoperabilității, implementarea RTMS, pe secțiuni care nu sunt secțiuni prea scumpe. În orice caz, asta e o primă abordare, o nevoie de pragmatism așadar și o cerere de a se investi în proiecte care sunt coapte. Uh, și asta ne cere o capacitate de absorpție. Deci să privilegiem proiectele mature. Uh, am identificat așadar trei axe absolut prioritare pentru următoarele luni. Interoperabilitatea tehnică, reducerea uh, blocajelor, uh, uh, mai ales Budapesta, e foarte important la Budapesta, era ideea de a se face o ocolire feroviară și va fi poate nevoie de un al treilea pod central, asta o să dureze vreo 20 de ani. Și în fine, focalizarea pe secțiune transfrontaliere, da, din plan tehnic, Schengen e o altă chestiune. Sigur, țările acestea ar dori ca Uniunea Europeană să financeze un pic materialul. Asta e un subiect complicat, da, e un subiect care ar permite să crească interoperabilitatea, pentru că nu se finanțează orice material. Oricum, problema materialelor și a înnoirii flotei se pune. Recent am mers cu un tren foarte drăguț, dar cred că era din 1961. Um, bine, funcționează foarte bine, dar nu e chiar interoperabil. Uh, deci iată întrebările care s-au pus. În al doilea rând, observ o deformare geografică a proiectului și în special uh, sub presiunea problemei chestiunii turce și deschidere către Turcia și pe problema balcanică am vorbit adesea. Grecii sunt încă blocați, există dificultăți în această secțiune sudică și dacă vedeți uh, calea balcanică, cealaltă cale are 1300 de kilometri, deci se pune totuși întrebarea și astăzi e clar, foarte clar că majoritatea trenurilor, trenurilor de pasageri care pleacă din vest și care merg către Europa Centrală trec prin Balcani pentru că nu mai merge niciunul spre Sofia. Deci iată o întrebare importantă. Podul Vidin Calafat va fi multă vreme un pod rutier pentru că accesele sunt extrem de precare și va fi una dintre prioritățile noastre să împingem cele două state membre să dezvolte accesul de ambele părți nu știu dacă avem o poză, să vă dăm o idee despre ce se întâmplă la din Calafat. Mă rog, nu e grav, dar totuși e un subiect important. În fine, în ce privește programul de lucru. A, ba da, asta e calea care duce spre podul Vidin Calafat. Ați văzut un pod minunat? Și iată linia unică care este la sud de Sofia, la nord de Sofia, mă scuzați, kilometri și kilometri și care duce la podul Vidin Calafat. Deci o să avem un pod care o multă vreme o să fie mai degrabă rutier decât feroviar. Totuși, cele două părți sunt foarte interesate de dezvoltările uh, acestui uh, transport de marfă. Și din ce mai mult uh, statele membre se gândesc că acesta e un proiect de marfă, PP22. De aceea e important să integrăm acest program într-un coridor. Cred că asta e foarte important. În calitate de coordonator simt această necesitate pentru că nu controlez foarte bine ce se întâmplă pe uh, rutier. Mm, uh, pe de o parte se investește foarte mult în rutier și eu mă lupt cu cele feroviare. Așadar, cred că recomandarea Comisiei este absolut indispensabilă și susținerea Comisiei dacă vrem ca să facem mai degrabă geografie și nu tehnică. Asta vreau să spun și uh, putem să uh, mă grăbesc un pic cu concluziile. Putem să mai spun ceva la concluzii, dar vreau să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem cinci vorbitori, uh, câte două minute fiecare. Mrs. Ayala. Ich möchte dem Koordinator Herrn Savary herzlich danken für seine engagierte Tätigkeit und uh, das Domnul Kuhn are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru angajamentul de care dați uh, dovadă. Nu e vorba doar de o, probleme, de o problemă topografică. Această secțiune nord-sud uh, atente este o problemă importantă și din punct de vedere politic. Uh, ne putem aștepta ca statele membre să, să întâmpine dificultăți financiare. Dar când aflu că există probleme și de altă natură între Germania și Cehia, de exemplu, ă, mă irită acest lucru. S-au construit ă, coridoare și se S-au construit coridoare între Budapesta și Praga până la Dresda. Ați spus că această secțiune urma să fie extinsă către Nuremberg. Cred însă că este necesar să, ne, să urmărim îndrumările. Porturile din nord trebuie să fie legate de cele din sud, iar extensia de la Dresda la Berlin, Rostock și Hamburg sunt foarte importante. Uh, dar cum sunt incorporate autostrăzile mărilor? Dacă de la Dresda la Praga sunt două benzi, nu se poate trece prin Șardau. Trebuie să se construiască uh, o cale alternativă. Děkuji, pane eh, Mulțumesc, uh, Domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Savari pentru uh, prezentare. Eu vin din Republica Cehă și nu vă va surprinde faptul că voi, uh, vă voi întreba despre legătura între Cehia și Germania. Ați vorbit despre mai multe priorități. A spus că Germania preferă conexiunea nord-sud. Uh, pe de altă parte, pentru noi e foarte important axa est-vest. Ați vorbit despre uh, valoarea adăugată europeană și de dorința de a depăși uh, cortina de fier care există în domeniul transporturilor chiar și acum după 20 de ani. În această situație, rolul jucat de coordonator este foarte important și vreau să vă mulțumesc pentru um, activitatea dumneavoastră. Conexiunea între Cehia și Germania este înțeleasă diferit, sunt mai multe idei, dacă trebuie să există o legătură uh, prag Praga-München Praga -München sau Praga-Nürnberg. Petroson Budweis Linz, știți că după revizuirea uh, regulamentelor de licitație, uh, acest lucru a fost eliminat, acest transfer a fost eliminat din uh, rețeaua uh, de bază. Cum vedeți această situație? Doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi despre prima secțiune care leagă Praga de Viena și uh, Praga de Linz. Mă bucur că acest proiect uh, atât de important uh, în domeniul feroviar este și el inclus, dar se pare că și aici uh, există câteva dificultăți. Această secțiune va atât transportul de bunuri, cât și de mărfuri. Nu trebuie să subestimăm conexiunea, importanța conexiunii nord-sud. Uh, în acea zonă este concentrată foarte multă putere economică. În legătură cu conexiunea uh, Brno-Berna, Comisia de Transporturi a vizitat zona și uh, a analizat puțin proiectul. Nu toți am fost de acord. Proiectul uh, a fost considerat costisitor, iar legătura cu gara Brno a reprezentat un uh, punct uh, de diferențe de opinii, divergențe de opinii. De opinii. În, în al doilea rând, uh, legătura dintre Viena și granița maghiară. Am înțeles că și pe acel tronson s-au întâmpinat anumite dificultăți. Cum vedeți dumneavoastră situația? Această secțiune a acest tronson este foarte important și pentru uh, uh, traficul dintre Austria și uh, Ungaria. Doamna Ayala are cuvântul. Doresc să-i mulțumesc uh, domnului uh, Savari. Vreau să vă adresez o întrebare legată de platforma de coordonare, care reprezintă, poate reprezenta un model pentru viitoarele coridoare. Uh, Studiile și uh, coordonarea efectuată de această platformă de patru membri um, în care sunt implicate ministere și alte organizații. Aș vrea să știu dacă planurile naționale se schimbă în funcție de coordonare sau dacă totul se face um, pe baza directivelor europene, în funcție de ce spune Europa. Se schimbă într-un fel planificarea la nivel național? În legătură cu tronsonul Praga-Linz, care face parte din uh, programul 22, uh, ce se va întâmpla cu acest tronson? Va dispărea din uh, cele incluse în facilitatea Conectarea Europei? Ați spus că programul 22 se transformă într-un coridor marfar. De ce? Nu există interes în transportul între Germania și Cehia? De ce nu există o cerere din partea pasagerilor. Domnul Kramer, aveți două minute. Mulțumesc. În primul rând, doresc să-i mulțumesc și eu coordonatorului pentru raport. Mă surprinde puțin situația uh, Cehiei. Desigur că vor Praga-Nürnberg, desigur că vor Dresda-Viena, desigur că vor uh, um, să există o autostradă Viena, Brno, Cracovia, Desigur că doresc să se construiască o gară în Brno. Bineînțeles că uh, Republica Cehă dorește toate aceste lucruri, dar nu poate finanța aceste proiecte singură și atunci uh, nu uh, vrem să finanțăm 5 proiecte până în 2100, până în 2100. Și Cehia nu poate finanța singură aceste cinci proiecte, trebuie să uh, recurgă la, la ajutorul european. În ce privește gara din uh, Brno, am o întrebare pentru uh, coordonator. Stuttgart 21 s-a spus că nu folosește fonduri europene. Le-ați spus cehilor că nu vor primi bani europeni dacă, nu, dacă doresc să își schimbe poziția uh, gării, le veți spune foarte clar acest lucru sau vreți să le dai speranțe false? În ceea ce privește podul uh, peste Dunăre, el trebuie să fie atât feroviar cât și rutier, dar uh, s-a avut în vedere traficul pe bicicletă. Pot fi folosit podul de pietoni uh, și uh, bicicliști. Uh, iată că s-au menționat până la urmă, Jil, pentru tine și bicicliștii. S-au vorbit și despre toate coridoarele, așa încât am să te rog să și răspunzi la întrebări. Domnule Kuhn, nu vreau să interpretați ceea ce se întâmplă între Cehia și Germania Uh, ca fiind un conflict între cele două state. Nu așa se pune problema. Problema este că coordonatorul a constatat că aceste două state nu au aceleași priorități. Fiecare își explică cu argumente logice poziția. Uh, Germania vrea o axă Berlin spre München, și uh, nu vor să investească în uh, infrastructuri noi. Când vorbesc despre germani, mă refer la statul federal german. Saxonia dorește cu adevărat să consolideze legătura între Praga și Dresda. Care a fost uh, răspunsul nostru, dacă vreți să știți cam care e rolul unui coordonator, la ce e bun el? Uh, eu am spus că uh, vreau să fac un studiu, dar statul federal german nu dorește să bage niciun ban în acest uh, studiu. Eu am vorbit cu uh, cehii, cehii au spus, da, noi finanțăm studiul, dar nu complet. Până la urmă ajunge să finanțăm prin bani europeni acest raport, acest studiu, și astfel derulăm acest proiect, care până la urmă va fi foarte cost costisitor. Um, statul federal uh, german, chiar dacă nu o face imediat, uh, va trebui să accepte uh, efectuarea de studii. Pe aceste tronsoane lucrurile elaborează, însă fără implicarea Guvernului Federal German. Se face prin fonduri de la CEC și de la Saxonia. Din punct de vedere al germanilor există două variante. Una Um, spune, deocamdată nu facem nimic pentru că mâine avem de gând să facem o linie de uh, mare viteză. E, de fapt, o metodă de a evita uh, să se facă ceva. Se fac uh, lucrări mici pe transferul Nürnberg-Pilsen sau Nürnberg-Schending, lucrări mici, dar care sunt importante pentru că nivelează Um, și armonizează situația tronsonului. În ceea ce privește tronsonul Linz-Praga, aici problema este simplă. Ambele state spun că această linie este utilă, dar că dacă este inclusă în PP22, costurile sunt prea mari să facem uh, încă o cale uh, de 140 km la oră, pur și simplu nu merită. Se pare că nimeni nu e interesat în acest coridor. Ambele state membre ne-a spus uh, se va circula destul de mult pe acest, pe acest coridor. Se va um, crește viteza maximă de 140. Deci nu Uh, e nevoie să îl includem în PP22. Putem să acordăm prioritate altor axe. Și la acest consens au ajuns cele două state și nu cred că are rost vreo polemică aici. În ceea ce privește strategia austriacă, doamnă Lichtenberger, știți, o cunoașteți foarte bine. Ea uh, Uh, deja uh, este foarte complicată și uh, are în centru gara Viena, um, care are ca scop să transforme Viena într-un, într-o răscruce nord-sud-est-vest. Um, la dumneavoastră la Innsbruck nu știu cum este, dar oricum important este um, care sunt pozițiile autorităților naționale. Va trebui să se treacă prin uh, Graț uh, și uh, prin Coper pentru a permite accesul atât la Marea Baltică cât și la, la cealaltă parte. În ceea ce privește platforma de coordonare, o voi numi așa, um, este o organizație destul de modestă, dar reuniunile se desfășoară între 40 de persoane, durează cam o zi, o zi și jumătate, se fac și vizite pe teren. Pot să vă spun că această um, platformă întreține strânsul dialog între statele membre. Dialogul este activ și se vorbește mult despre investițiile pe tronsoanele transfrontaliere. Lucrurile funcționează bine din acest punct de vedere. Uh, pe noi ne îmbogățește foarte mult existența acestei organizații, pentru că avem um, uh, implicarea BEI, um, DG Regio și DG Move. Toate cele trei părți sunt implicate, astfel încât uh, toate aspectele sunt incluse, pot fi incluse în discuție. Pentru că nu doar coordonarea între statele membre e importantă, trebuie să ne putem coordona și propriile instrumente. E important că atunci când există un, um, o întrebare din partea unui stat membru să se poată răspunde atât din punctul de vedere al BEI, uh, din punctul de vedere al DG Regio și așa mai departe. Să avem uh, toate elementele. Uh, instrumentul de care dispunem uh, poate uh, vira fonduri din coeziune în către transporturi. Cu uh, fondurile de la DG Regio putem lua măsuri concrete. Cred că am răspuns mai mai puțin la întrebări. Cu, la podul uh, peste uh, Dunăre, nu cred că trebuie să ne îngrijorăm în ceea ce privește infrastructura uh, rutieră. Iată imaginea. E destul de haotic, dar avem o, o pistă pentru bicicliști. Pentru că m-ați întrebat vom avea și pe o pistă pentru bicicliști pe acest uh, pod peste Dunăre și sportivii vor fi uh, satisfăcuți. Cam atât, dragi colegi, despre PP22. Iertați-mă, um, stația, uh, gara din Brno nu este inclusă în mod direct în programul PP22. Autoritățile cehe nu ne-au vorbit niciodată despre acest proiect pur și simplu n-au menționat nimic, nu au cerut fonduri europene de la coordonator. Chiar și uh, gara din Viena a fost finanțată uh, puțin din fonduri europene. Autoritățile cehe au exprimat două preocupări, cele două legături cu Germania, Nürnberg și Dresda. Uh, Asta ca să aveți o imagine clară a subiectelor pe care le-am discutat cu cehii. Mulțumesc uh, foarte mult. Am, uh, i-am ascultat pe toți cei uh, cinci coordonatori. O să le mulțumesc domnului, domnilor Balaș, Brinkhorst, domnului Cox, domnului Seci și domnului Savari pentru contribuții. Le mulțumesc foarte mult celor care a fost atât de noi până acum. Vom trece acum uh, la ultimul punct de pornire de zi cu uh, scuzele de rigoare pentru domnul Robert Zile, pentru că am uh, întârziat. Recunosc că n-am gestionat foarte bine timpul. Vom discuta acum despre spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Mulțumesc, Brian, le mulțumesc colegilor care sunt încă de față. Acordul uh, a fost semnat uh, în iunie. Este vorba de un acord uh, complet privind serviciile aeriane, um, cuprinde toate prevederile importante care există între Uniunea Europeană și Moldova. Acest acord are în vedere deschiderea graduală a pieței pe baze reciproce. Moldova și Uniunea Europeană vor dezvolta un um, spațiu aerian comun în, în ceea ce privește securitatea, siguranța. Moldova va implementa uh, regulile aeriene europene în mai multe domenii, printre care și protecția consumatorilor. Pe baze reciproce se vor putea opera zboruri directe între Moldova și UE fără restricții în privința prețurilor sau numărului de zboruri. Se, vor, se va încerca eliminarea obstacolelor cu care se confruntă companiile aeriene um, europene în Moldova. Vor exista mai multe legături directe, lucru care va aduce beneficii ambelor părți. Eu am recomandat ca Comisia Trans să aprobe încheierea acestui acord. În procedura de aviz conform, însă, discuția a trebuit să fie uh, sistată pentru că au apărut probleme ca urmare a modificărilor aduse de Consiliu în proiectul de decizie. Aceste modificări depășesc tratatul uh, și trebuie să fie uh, schimbate. Eh, la începutul acestui an s-a discutat eh, un raport privind eh, acordul prin spațiul aerian european. Parlamentul a intervenit. Am din cât am înțeles, se pare că va trebui să mai așteptăm pentru că așteptăm o decizie uh, judecătorească care să spună dacă Parlamentul trebuie sau nu să dea avizul conform uh, pentru încheierea acestui acord. Implementarea acordului nu va avea efecte negative asupra relațiilor UE-Moldova. Acordul va intra în vigoare imediat ce va fi semnat. Mulțumesc! Deci, pe scurt, totul s-a asistat pentru un moment, avem recomandarea dumneavoastră, dar deocamdată nu facem nimic până nu avem o uh, decizie judecătorească. Domnule Cun, aveți cuvântul. Apologize, Mr. Marinescu. Yes. Îmi cer scuze numele domnului Marinescu, care nu poate lua parte la ședința noastră, este prins uh, în România și m-a rugat pe mine să fac câteva comentarii în numele său. Acordul prevede o deschidere treptată a pieței în ceea ce privește rutele și zborurile. Este o deschidere reciprocă. De asemenea, domnul președinte intervine. Domnule Kuhn, apreciez această intervenție a dumneavoastră în numele domnului Marinescu, dar cred că nu ar trebui neapărat să repetați toate cele spuse de domnul Zile. Da, concluzia este că suntem de acord cu cele spuse de domnul Zile și cu recomandarea sa. blocurile aeriene sunt foarte importante pentru spațiul aerian european. Mulțumim, domnule Kuhn, doamnă Meissner. Eu vreau să spun tocmai des, câte ceva despre acest uh, cer unic european, dar în fond și la urma urmei mi-ați luat cuvintele din gură, prin urmare nu mai are sens să vă spun decât că sunt de acord cu cele spuse de domnul Zile. Domnul Cramer, suntem și noi de acord cu cele spuse de raportor. Domnule Bughele, sper că aveți exact aceeași atitudine ca și antevorbitori. Simplement, uh, remer... Într-adevăr, domnule uh, președinte, și eu vreau să îi mulțumesc domnului uh, Zile pentru raport. El e un, e un raport foarte important pentru că ne permite să completăm ceea ce construim uh, permanent cu ajutorul Parlamentului și anume un uh, spațiu aerian comun între Uniunea Europeană și vecinii săi, așa cum a subliniat domnule, domnul Zile. Acest lucru ne va permite uh, un mai bun acces la piață, liberalizarea serviciilor aeriene și, în același timp, armonizarea condițiilor în care companiile europene sau uh, moldovenești vor putea opera în ceea ce privește securitatea, siguranța, protecția mediului și uh, altele. Uh, acordul este foarte bun, înțelegem că intențiile raportorului de a obține avizul conform al Parlamentului sunt foarte bune. Eu mă bucur că Parlamentul European susține procedura inițiată de comisie în fața tribunalului împotriva Consiliului. Pentru că uh, aici nu e vorba de o problemă legată de conținutul raportului. Mai degrabă e vorba de o problemă instituțională. Noi suntem uh, convinși că decizia Consiliului, care este o decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre în privința semnării și încheierii acestui acord uh, Uh, contravine tratatului. Consiliul singur trebuie să autorizeze semnarea și încheierea acordurilor internaționale în acest uh, uh, domeniu, conform articolului 218 al tratatului. De aceea, susținem uh, acest caz în fața Curții de Justiție, care sperăm să pună capăt acestor proaste obiceiuri uh, interinstituționale. Mulțumesc, domnule președinte. Robert, mai vrei să adaugi ceva? Thank you for, uh, all my nu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au înțeles situația. Domnul președinte, și noi îți mulțumim mult. Nu avem nimic la diverse. Următoarea reuniune va avea loc pe 3 decembrie la Bruxelles la ora 15. Mulțumim tuturor. Domnul președinte mulțumește și interpreților. Ședința se suspendă.